Chers collègues, est-ce que je peux vous inviter euh, à prendre place car nous avons une euh, matinée. Stimați colegi, am să vă rog să luați loc pentru că avem o serie întreagă de vizit de oaspeți în această dimineață și trebuie să ne asigurăm că toți dintre ei au timp suficient să uh, intervină. Dați-mi voie să uh, urez bun venit uh, lui Jel Milche, Uh, ministrul ocupării forței de muncă și a legalității șanselor și am să vă dau cuvântul imediat. Iar apoi uh, avem și pe uh, ministrul maghiar care va fi practic succesorul în acest domeniu, pentru că președinția va fi preluată de Ungaria. Este ministrul pentru afaceri sociale și al sănătății publice. Așadar, dați-mi voie să vă urez bun venit tuturor și sper că experiența alături de noi vi se va părea utilă. Iar acum Vă dau cuvântul, doamnă ministru, pentru acest schimb de opinii. Vă rog să nu interveniți pentru prea mult timp, pentru că uh, deputații uh, pun cu foarte mare plăcere întrebări. Mulțumesc! În primul rând voi încerca să le dau un bun exemplu și colegilor mei. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și trebuie să vă spun că e o adevărată plăcere să întâlnesc membrii unei comisii parlamentare atât de importante. Dumneavoastră sunteți un element cheie în ceea ce privește situația socioeconomică din Uniunea Europeană și trebuie să știți că sunt conștientă de faptul că intrăm într-o nouă perioadă odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, rolul dumneavoastră a fost sporit și uh, voi uh, ține cont uh, de toate acestea, de rolul Parlamentului European în ceea ce privește noua structură de organizare a Uniunii Europene. Președinția belgeană începe într-un moment uh, importantă și uh, din cauza crizei prin care trecem. De asemenea, e un moment important deoarece în momentul de față se iau decizii deosebit de importante în ceea ce privește strategia 2020 și obiectivele în ceea ce privește angajarea și viitoarea adoptare a liniilor uh, directoare în acest domeniu, în domeniul muncii. Voi referi, mă voi referi la deciziile privind guvernarea economică. În ceea ce privește ambițiile noastre, bine se spune de foarte multe ori că președințiile sunt prea ambițioase. Deci, ca să revin la ambițiile noastre, deci noi vrem ca politica de angajare să fie în miezul uh, strategiilor uh, Uniunii Europene ceea ce oprește strategia 2020 și punerea în aplicare a liniilor directoare în domeniul angajării. De asemenea, noi dorim ca politicile de angajare și diferiții responsabili să fie printre factorii de decizie în ceea ce privește guvernarea economică. În ceea ce privește strategia 2020, nu putem decât să o sprijinim În titlul acestei strategii nu s-a vorbit de angajare decât după un anumit lobby, dar în ceea ce privește inițiativele FAR, ne dăm seama că angajarea e un obiectiv uh, prioritar în ceea ce privește politica industrială, în ceea ce privește pe tineri, uh, în ceea ce privește schimbarea climatică, inovarea, deci vedem că angajarea este un obiectiv primordial. Ceea ce vrește cele patru linii directoare pentru angajare și pentru politicile sociale, deci acestea nu fac decât să concretizeze trei din cele cinci obiective din strategia 2020. Deci toate acestea pentru a vedea cât de importantă este angajarea. Deci nu avem nevoie doar de o simplă creștere, ci avem nevoie de o creștere care să genereze locuri de muncă și nu orice fel de locuri de muncă, ci unele bune. Deci vedeți care este importanța politică. Să vedem acum care este importanța guvernării economice. Guvernarea economică e un subiect oarecum nou, asupra căruia trebuie să fim foarte vigilenți, după care vă voi spune care sunt prioritățile politice ale președinției belge, atât pe termen scurt, pentru gestionarea crizei și ieșirea din criză, cât și pe termen lung. Vă voi spune care sunt obiectivele legate de implementarea noii strategii în domeniul angajării. Împreună cu dumneavoastră vom avea o vedere de ansamblu asupra muncii legislative care trebuie făcută, în ceea ce privește guvernarea economică și angajarea. E clar că în ceea ce privește guvernarea economică au loc tot felul de alte dezbateri. Cred însă că deocamdată trecem printr-o situație deosebit de importantă și e o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm. Nu, dumneavoastră trebuie să vă reamintesc că angajarea a fost cam întotdeauna ruda mai săracă a strategiilor europene, în ciuda potențialului uh, enorm care poate fi consolidat. Gândiți-vă la articolul 9, la articolul 148 din tratat. Deci nu trebuie să vă spun că pentru noi, pentru toți observatorii, angajarea, pe lângă dimensiunea sa socială, considerată prioritară și cu o dimensiune uh, reactivă, deci suntem aici pentru a repara, pentru a corecta erorile făcute pe piața angajărilor. E drept că dimensiunea socială are această fațetă reactivă. În orice caz, noi am încercat întotdeauna să apărăm și să promovăm rolul macroeconomic fundamental al politicilor de angajare și de aceea e nevoie de o abordare proactivă ex ante în domeniul politicilor de angajare. Și nu cred că trebuie să ne gândim doar la fațeta macroeconomică, ci la deciziile în domeniul guvernării economice, să ne gândim la noul ciclu de supraveghere economică. Ceea ce privește oferta, angajarea e clar un factor esențial de competitivitate. În ceea ce privește productivitatea, investiția în capitalul uman, calificările. Și știm foarte bine că dacă uh, vrem ca economia europeană să fie mai competitivă pe viitor, trebuie să investim foarte mult în forța de muncă. să investim mai ales în creierele pe care le avem. Știm de asemenea foarte bine că în ceea ce privește oferta, știm că o mai mare participare la piața muncii e indispensabilă, știm cu toții care sunt problemele demografice pe care le putem avea pe viitor și dacă vrem într-adevăr să se participe la piața muncii, deci trebuie să facem tot posibilul. Uh, pentru a fi competitivi. Pe de altă parte, în ceea ce privește cererea, politicile de angajare sunt esențiale, fie că e vorba de elaborarea politicilor salariale, de asemenea, în ceea ce privește costul muncii, crearea de locuri de muncă în sectoare cheie, cum ar fi noul sector ecologic sau noile sectoare care au de a face cu modificarea țesutului industrial. Pe lângă elementele bugetare, Să nu uităm că există aceste elemente care sunt strâns legate. Avem un șomaj ridicat, avem venituri inferioare. Deci atât în ceea ce privește problematica bugetară, cât și legătura cu problemele legate de competitivitate, e bine, cred că politica de angajare uh, trebuie să joace uh, rolul cuvenit în cadrul uh, politicii economice generale. De aceea, noi am plasat acest subiect uh, uh, ca prioritate pe agenda de lucru de la Consiliul de săptămâna trecută, la care l-am invitat și pe domnul Van Rompuy. A fost o ocazie pentru a exprima acest punct de vedere și vom face tot posibilul pentru ca, în ceea ce privește următoarele decizii legate de guvernare economică luate în octombrie, tot ceea ce ține de supravegarea dezechilibrelor macroeconomice, cât și supravegherea tematică, deoarece Comisia vine cu două propuneri paralele în ceea ce privește supravegherea. Deci sperăm că ne vom putea baza nu doar pe articolul 131, cât și pe articolul 148. De altfel, Consiliul EBSCO va trebui să modifice și să îmbunătățească munca și analiza macroeconomică, pregătirea de indicatori, trebuie însă să emită recomandări generale, așa cum face Cofinul înainte de Consiliul de primăvară, deci asta pentru programele de reformă și de convergență care urmează să fie prezentate. De asemenea, înainte din summitul din iunie, vor trebui să facă recomandări privind politicile de angajare. Deci asta înainte să se facă recomandările uh, în funcție uh, pe țară. Și prin aceste recomandări, deci sperăm să avem o viziune mai echilibrată, de deci să nu avem o viziune doar bugetară și financiară, ci și o viziune în ceea ce privește responsabili în domeniul politicii de angajare și cred că și comisia dumneavoastră va trebui să emită un aviz pentru comisia Econ. Deci acestea sunt niște progrese importante la care ținem foarte mult și sperăm ca pe viitor, prin guvernarea economică, să putem echilibra uh, fațeta socială și cea economică, lucru care a lipsit în trecut. Deci am cerut, am cerut ca să pregătească împreună cu DG Angajare de la Comisie niște propuneri concrete în domeniu. Pe baza Consiliului Informal trimitem astăzi un document din partea președinției belgiene care sunt rezumate dezbaterile care au avut loc. Deci trimitem acest document statelor membre pentru ca acest document să fie analizat și vom încerca să avem niște concluzii clare ale Consiliului EPSCO înainte uh, să se ia deciziile privind guvernarea economică. Acesta este unul din principalele obiective, deci spunem că angajarea trebuie să fie miezul acestor strategii decizionale și fără angajare uh, pe hârtie și luată în calcul, nu vom avea rezultate. În ceea ce privește acum aspectele pe termen lung și pe termen scurt. Deci, pe termen scurt, avem problematica crizei, ieșirea din criză, dezbaterea privind măsurile de sprijin în domeniul angajării în multe state membre, deci politicile făcute, luate, întreprinse, mă scuzați, de statele membre. De asemenea, vom vedea cum evoluează piața muncii, pentru a se asigura că măsurile de sprijin nu vor fi retrase prea devreme, momentul în care creșterea e încă fragilă, uh, lucrurile încă nu s-au uh, recuperat. Deci să nu avem o logică de austeritate prea puternică și să retragem în mod prematur și masiv toate aceste măsuri anticriză. De aceea am cerut să se monitorizeze măsurile anticriză, să vedem dacă sunt eficiente, deci va fi uh, un subiect tratat de un raport TEMCO și un subiect și la Consiliul Informal din uh, octombrie, din 21 octombrie. Aceasta este o dimensiune care se va face simțită. Vom vorbi de asemenea de perioada de după ieșirea de, din criză, de politica de angajare pe o perioadă de 5-10 ani. Însă cu cei 23 de milioane pe care avem acum, cu toți acești șomeri, cu șomajul atât de ridicat, suntem într-o situație prea vulnerabilă și de aceea trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă pe termen scurt. Ceea ce privește acum obiectivele pe termen lung, am hotărât să pregătim această ieșire din criză pentru a putea implementa liniile directoare în domeniul angajării, în ideea că trebuie să pregătim de asemenea dezbaterile privind marile reforme structurale, care au de-a face cu marile schimbări din societate, uh, prelungirea vârstei, uh, toate schimbările demografice care au loc. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru Consiliul din octombrie va fi să adoptăm liniile directoare pentru angajare. Știu că domnul Ori deja uh, lucrează, ne-am întâlnit. Știu de asemenea că Parlamentul a fost nemulțumit de adoptarea neoficială, să zic așa, la Consiliul European a unor linii directoare, uh, înainte să se adopte un aviz la Parlamentul European. Deci de aceea am propus să avem o reuniune informală cu raportorul, deci începând de mâine, pentru a vedea cum putem pregăti dezbaterile și adoptarea acestor linii directoare. Deci, în orice caz, vom încerca să ținem cont de elementele prioritare pe care le-am prezentat. Locurile de muncă ecologice, indicatorii sau subindicatorii și uh, obiectivele secundare. Deci, asta e terminologia pe care o folosim. Deci, pe lângă adoptarea liniilor directoare pentru angajare, vrem să pregătim marile schimbări strategice în politica de angajare și în politica economică pe niște subiecte cheie, ecologizarea economiei și uh, prelungirea uh, perioadei de lucru. În ceea ce privește tranziția către o economie cu mai puține emisii de dioxid de carbon, deci încercăm ca această modificare și ca um, această dezbatere privind adaptarea politicilor de angajare, deci încercăm ca acestea să fie subiectele de la, am încercat să fie temele de la Consiliul uh, Informal, de asemenea, conferința ministerială care va avea loc pe 28 și 29 septembrie va fi ocazie când vom discuta despre acestea. Va fi invitată și doamna Schröder, care a pregătit raportul interesant privind tranziția către uh, o economie mai ecologică și niște locuri de muncă mai ecologice. De asemenea, așteptăm un uh, raport uh, MCOP în toamna acestui an. și pe baza lucrărilor Parlamentului și pe baza conferinței ministeriale și a unui staff working paper de la Comisie, dorim să pregătim niște concluzii concrete, ambițioase, privind strategia în acest domeniu. O a doua mare prioritate legată de prelungirea duratei de viață. Colega mea vă va vorbi despre pensii și așa mai departe. Deci, în ceea ce privește angajarea, am hotărât să organizăm o conferință importantă împreună cu Fundația de la Dublin, o conferință despre prelungirea duratei de viață și perioadei de lucru, însă și despre implicațiile în ceea ce privește calitatea muncii, în ceea ce privește modificările pe care le uh, operăm asupra carierelor, deci va fi ocazia de a avea uh, o mare conferință pe 6-7 noiembrie, iar a doua zi vom avea și un seminar privind anumite aspecte esențiale, deci pentru a crea locuri de muncă ecologice. Deci trebuie să anticipăm cererea în ceea ce privește calificările în funcție de nevoile existente și în funcție de consecințele economice care uh, vin de pe urma faptului că se prelungește durata de viață. Deci e o problematică strâns legată cu prima, e vorba de restructurările necesare și cu Comisia organizăm uh, foruri în uh, cele 27 de, 27 de state membre. Vom avea o mare conferință privind restructurările pe 17 uh, și 18 noiembrie și ca și în cazul celelalte conferințe, pregătim niște concluzii pentru a vedea care sunt nevoile noastre în Uniunea Europeană pentru a putea anticipa restructurările care vor avea loc, pentru a avea o tranziție mai ușoară către noile calificări. Cea de-a patra prioritate, printre cele cinci, politicile, deci din politicile pe termen lung. Toată problematica flexii, securității, angajarea tinerilor, prioritate pe timp de criză, așteptăm de asemenea comunicarea comisiei în domeniu și pot să vă spun că vom organiza și o conferință, de și pe această temă așteptăm uh, avizul EMCO și declarația președinției pentru Consiliul nostru formal de la sfârșitul lunii decembrie. De asemenea, în ceea ce privește combaterea discriminării pe piața muncii, și aceasta va fi o temă prioritară a unui summit din 15 uh, și 16 noiembrie și vom discuta despre diversitate, și, bineînțeles, despre diferitele propuneri pe care le vom face în ceea ce privește egalitatea între bărbați și femei. Și aici vorbesc și în calitate de ministru pentru egalitatea de șanse și la 11 mă duc și la Comisia pentru Femei pentru a discuta despre proiectele din acest domeniu. Iată diferitele priorități pe termen lung. În ceea ce privește munca legislativă, vom putea discuta eventual în urma întrebărilor dumneavoastră despre aceasta. Deci noi vrem foarte mult să se adopte liniile directoare în ceea ce privește calendarul. Nu se vor întâmpla toate lucrurile în timpul președinției belge. Comisia pregătește niște propuneri pe baza unui studiu de impact, deci cred că mai degrabă colegii maghiari vor duce la bun sfârșit toate acestea. De asemenea, pregătim viitoarea directivă care îi protejează pe lucrători uh, de câmpurile magnetice. Deci pentru sfârșitul lunii octombrie 2010 sperăm să fie gata lucrările. Și o altă temă despre care voi discuta și la Comisia FAM, deci vom discuta și despre evoluția directivei privind concediul de maternitate. Și în ceea ce privește egalitatea de șansă, deci um, vom discuta și despre discriminări. Și știu că um, Comisia dumneavoastră, prin raportorul său, este foarte activă în ceea ce privește aceste subiecte atât de uh, sensibile. Intervine aici și dezbaterea privind imigrația, privind permisul unic, directiva privind lucrătorii sezonieri, directiva care tocmai a fost prezentată ieri și directiva privind lucrătorii ICT. Deci vom avea și dezbaterea uh, din 2011, însă e clar că în timpul președinției maghiare vom avea mare dezbatere privind detașarea lucrătorilor. Deci Așa intenționăm noi să acționăm cu un guvern interimar în Belgia, care însă este motivat să gestioneze cât mai bine această președinție. De asemenea, toate partidele din spectrul politic belgian și-au luat angajamentul să se implice, deci nu credem că vom uh, avea uh, vreo problemă dacă eventual nu vom reuși să avem un guvern în Belgia. Deci vom asigura tot ceea ce trebuie făcut pe timpul președinției noastre. Vă mulțumesc pentru prezentare. Prelungim astfel schimbul pe care l-am avut cu dumneavoastră când delegația noastră v-a întâlnit pe teritoriul dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru faptul că ne demonstrați că um, chiar un, docu- un guvern interimar poate să prezinte un program ambițios. Revin acum la rolul meu mai ingrat. O persoane au cerut să intervină, avem 25 de minute la dispoziție, deci două minute fiecare. Domnul Ceabauri, după care domnul Alejandro Sercas. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és mindenek előtt szeretném... Mulțumesc. Mă voi exprima în maghiară, dacă îmi permiteți. Foarte bine. Deocamdată nu funcționează interpretarea. Örömünkre szolgál. Amit megütötte az a félmondat a a fülemet, amikor azt miniszter asszony, hogy sokat beszél. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Trebuie să fim foarte atenți atunci când utilizăm anumite fraze. Ați citat următoarea idee. Când vorbim despre politica de angajare, suntem perdanți de foarte multe ori. Ați spus că e o rudă săracă. Uh, politica de angajare. E păcat, atunci când încercăm să găsim strategii pentru a ieși din criză, e important, într-adevăr, să ne gândim la politica de angajare. Și trebuie să ne gândim cu mare atenție la modul în care vrem să ieșim din această criză. Întrebarea e următoarea. Ce credeți, uh, stimată doamnă ministru, despre celelalte politici? Celelalte politici care vor fi necesare pentru uh, ca în centrul strategiei 2020 să fie politica de angajare. Mă gândesc, de exemplu, la politica în favoarea IMM-urilor. Prin această politică, aceste mici întreprinderi ar putea fi uh, câștigătoare, ar putea crea locuri de muncă. Nu putem vorbi acum despre finanțare, însă mă gândesc și la politica de coeziune, deoarece aceasta reprezintă un mijloc uh, prin care poate fi ajutată politica de angajare. Domnul Sercas, două minute. Vă mulțumesc. Uh, în primul rând, în calitate de coordonator al grupului de lucru. Doamnă ministru, aș vrea să vă urez mult succes în timpul președinției dumneavoastră și vă spun că suntem gata să colaborăm. Și eu sunt, am intuiția că dumneavoastră vă veți descurca foarte bine. Chiar dacă aveți un guvern interimar, Belgia e o țară mare, cu o vocație europeană, o țară care și-a luat mari angajamente în ceea ce privește dimensiunea socială și pentru drepturile lucrătorilor. Și de aceea puteți conta pe colaborarea noastră sinceră. Dumneavoastră v-ați referit la câteva din întrebările pe care le aveam eu și aș vrea să vă dau ocazia să subliniați anumite chestiuni pe care nu le-ați putut menționa deoarece nu aveți timp. Ne-ați vorbit despre Consiliul EPSCO, despre faptul că lucrările acelui task force condus de domnul Van Rompuy să uh, utilizeze dimensiunea socială. Ați vorbit despre articolul 128 și cred că prin eforturile dumneavoastră li, uh, angajarea a reușit să treacă de pe hârtie, din tratate, în inima politicilor economice și sper ca dumneavoastră să aveți succes. Am observații acum în ceea ce privește partea legislativă. În ceea ce privește imigrația, eu sunt raportor de asemenea pentru permisul unic. Uh, deci tocmai um, a ieșit directiva privind lucrătorii sezonieri și noi în timpul președinției spaniole am încercat să reușim să facem acest text în prima lectură. Însă ne lipsea acest element important, lucrătorii sezonieri, pe care îl avem acum și cred că am putea lucra împreună la ambele dosare – nu credeți? Nu credeți că miniștrii responsabili ar putea face tot posibilul pentru a avea o primă lectură? Și de aceea eu am trimis o scrisoare cu îngrijorările în comisiei noastre în ceea ce privește dimensiunea socială a permisului unic. Ați putea, vă rog, să analizați această scrisoare în care avem amendamentele și sugestiile noastre. În încheiere, pe lângă directive, aș vrea să știu dacă s-a întâmplat ceva în legătură cu directiva privind problemele musculare și legate și scheletice ale lucrătorilor. Deci am putea să avem și o directivă în această privință. Vă mulțumesc. Domnul Pupakis, după care doamna Line. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την προσπάθεια που κάνετε. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea noastră astăzi aici. În ceea ce privește criza, ne confruntăm cu o criză economică și financiară profundă, care implică și aspecte sociale. Și cu privire la această criză, există multe încercări din partea statelor membre de a combate această criză. Și rezultatul este că se reduc cheltuielile sociale, ceea ce înseamnă că este afectată coeziunea socială în aceste state membre cred că trebuie să avem propuneri pentru a avea noi locuri de muncă, să aducem noi oameni pe piața locurilor de muncă, să formăm oameni atunci când companiile se restructurează și avem nevoie și de o economie ecologică. În următorile șase luni, cu prioritățile pe care le-ați prezentat în domeniul economic și social, ce veți face pentru a obține acest echilibru vital între domeniul economic și cel social? Vă mulțumesc, doamna Lin, vă rog. Vă mulțumesc, mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi. Trei întrebări. Ehm, directiva cu privire la maternitate, ați menționat-o. Ar fi util dacă ați putea să ne prezentați poziția dumneavoastră eh, cu privire la cele 18 sau 20 de săptămâni plătite. Ce părere, ce poziție are Consiliul cu privire la asta, dacă veți sprijini această inițiativă? Eu eh, cred că, având în vedere tradițiile din diferitele state membre, nu este calea cea mai uh, Uh, corectă în acest moment. A, a doua întrebare se leagă de directiva privind câmpurile magnetice. Aș dori să știu poziția dumneavoastră dacă ați fi de acord cu uh, scannerele RMI care să fie uh, excluse din uh, domeniul de aplicare al directivei. Și, uh, de exemplu, alte industrii care uh, Uh, sunt afectate. Nu știu care este poziția dumneavoastră, deci știu dacă ați putut să analizați în, uh, în detaliu acest lucru. Și apoi, în ceea ce privește directiva împotriva discriminării, um, am înțeles că este blocat în Consiliu. Noi tot întrebăm dacă există progres și ni se răspunde că nu. Dar poate puteți face dumneavoastră uh, ceva um, în Consiliu pentru a promova această directivă. Vă mulțumesc. Lista intervențiilor este închisă. Avem deja trei vorbitori care nu vor putea să intervină acum și vor fi înscriși la următoarea dezbatere. Domnul Cosa și apoi doamna Karima Deli. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Cosa. Özlămița, miniszter asszonyt. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, vă urez bun venit. Am fost foarte mulțumit să văd care sunt uh, problemele persoanelor handicapate. Mă bucur foarte mult să văd că și dumneavoastră ați preluat această tematică. A fost o prioritate și în timpul președinției spaniole, însă, din păcate, spaniolii nu au ajuns la foarte multe rezultate. Dacă e să vorbim despre uh, extinderea pieței muncii, aș avea o întrebare cum putem oferi mai multe locuri de muncă persoanelor handicapate. Aș vrea să știu dacă aveți proiecte în această privință, dumneavoastră președinția belgeană. O a doua întrebare, referitoare la familie și referitor la programele menite să sprijine familiile. Uh, Știm foarte bine că ne confruntăm cu uh, o scădere demografică și știm că proporțional va crește numărul de persoane handicapate. Serviciile sociale pentru aceste persoane, serviciile de protecție a familiilor. Aș vrea să știu dacă aveți proiecte în cadrul președinției uh, belgiene pentru persoanele cu handicap, deoarece, din păcate, nu se acordă o atenție suficientă familiilor și copiilor și copiilor persoanelor cu handicap. Deci ar vrea să știu ce s-a întâmplat. La un moment dat s-a făcut o propunere legislativă prin care urma să avem o cartă unică europeană pentru persoanele cu handicap, pentru a le asigura libera circulație în, uh, sânul, în cadrul Uniunii Europene. Mă gândesc că o astfel de propunere legislativă ar putea avea o influență asupra serviciilor sociale. E o chestiune importantă. Doamna Deli, după care doamna Gruni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Eu voi aborda două chestiuni prioritate. Anul de luptă împotriva sărăciei și condițiile de lucru. În momentul de față avem 85 uh, de milioane de săraci. S-a spus tot timpul că jumătate din ei avea un loc de muncă. Când mă uit la programul dumneavoastră, văd că singura propunere este să asigurăm o piață a muncii inclusivă, să îi includă pe șomerii cei mai îndepărtați, să zic așa, de un loc de muncă. Da, e lăudabil, însă asta nu soluționează problema sărăciei în Europa, deoarece uitați un lucru și anume că munca nu ne mai protejează împotriva riscului de a fi sărac. Deci președinția dumneavoastră va avea o sarcină foarte grea să încheie anul de combatere a sărăciei și excluziunii sociale, va trebui să trageți învățăminte și pe viitor, deci vă, întrebarea mea e clară. E gata președinția belgeană să sprijine o inițiativă europeană pentru a înființa o adevărată, pentru a avea o directivă cadru privind venitul minim european? Prima întrebare. A doua o îngrijorare legată de degradarea condițiilor de muncă în Europa. O cifră, 165 de uh, mii de persoane uh, mor din cauza locurilor de muncă. Foarte multe uh, cancere sunt legate de uh, locul de muncă, 80.000 de decese pe an. Deci eu mă bucur că dumneavoastră vă referiți la uh, Um, documentul uh, Organizației Internaționale a Muncii privind uh, condițiile de muncă, ați vorbit și despre câmpurile magnetice, însă trebuie să îmbunătățim siguranța la locul de muncă, să ne gândim de asemenea și la expunerea lucrătorilor la agenții cancerigeni. Vă mulțumesc pentru răspunsuri uh, anticipat. Doamna Grunim, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și doamnă ministru pentru prezența dumneavoastră. Când vorbim despre ocuparea forței de muncă, nu putem uita Fondul Social European. La ora actuală pregătim uh, alocările bugetare pentru programarea 2014-2020 și există foarte multe preocupări cu privire la autonomia Fondului Social European față de fondurile structurale în ceea ce privește suma alocată, puteți să ne spuneți ceva cu privire la acest subiect? Uh, și aș dori să completez ceea ce s-a spus uh, cu privire la maternitate. Există acele 18 sau 20 de săptămâni, dar și indemnizațiile uh, aferente. Și apoi, în ceea ce privește sănătatea la locul de muncă, există și tulburări musculoscheletale care uh, sunt uh, foarte importante și afectează un număr mare de lucrători. Nu știu dacă doamna ministru va putea răspunde la toate aceste întrebări, dar le-a ascultat pe toate, asta este clar. Domnul Stephen Hughes și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește ocuparea ca fiind o preocupare principală în ceea ce privește politica economică. Noi suntem de acord, dar cum îi convingem pe cei de la Ecofin că este așa? care solicită o reducere a deficitului cu 3% pentru toate statele membre până la finalul lui 2013. Noi, la grupul socialiștilor, am făcut o propunere pentru a face un pact de ocupare, pentru a aduce ocuparea în centrul atenției. Da, să reducem cu 3% deficitele, dar statele membre nu trebuie să uh, depășească o cantitate, o, un procentaj de 5% de rata șomajului pentru uh, a obține această uh, reducere. Aveți inițiative pentru a asigura acest uh, echilibru între ocupare și reducerea deficitelor? Apoi, de curând am votat pentru a ne asigura că uh, șoferii uh, liber profesioniști sunt incluși în directiva cu privire la timpul de lucru. Și am înțeles că sunt o serie de state membre care ne spun că uh, am făcut o greșeală pentru a doua oară și că liber profesioniști, șoferii liber profesioniști ar trebui să fie excluși. Vă veți asigura dumneavoastră de la Consiliu, uh, de la președinție, că Comisia uh, va uh, respinge această propunere odată ce am respins-o și noi? Doamna Harkin și apoi domnul Farbra. Mulțumesc. Bun venit, doamnă ministru, și succes în programul nostru de lucru. Eu voi fi succint. Prima întrebare, succintă, de fapt, prima întrebare a pus-o uh, colegul meu. Nu voi repeta întrebarea așadar, dar sunt de acord cu ceea ce a spus. Într-adevăr, trebuie să ne gândim că reducem costurile în statele membre, dar se vor reduce și serviciile sociale. Am înțeles că veți face o masă rotundă cu privire la această temă, poate ne puteți răspunde la această întrebare. Conform documentației, ni se spune că președinția belgeană dorește să exploreze posibilitățile de a se crea o, un sistem de uh, venit minim Poate ne puteți da unele detalii cu privire la asta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Farber, și apoi ultima persoană care va interveni va fi doamna Misoto, iar acum domnul Falber. Am o întrebare pentru doamna ministru. Cu privire la o organizație relativ uh, unică, Unisel, o organizație belgiană. Vă așteptați că această organizație să aibă un oarecare impact? Uh, cum uh, vă așteptați, cum veți lua în considerare această organizație care reprezintă liber profesioniștii și IMM-urile? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bizoto! Doamnă președinte, doamnă ministru, bună dimineața! Munca noastră este să ne ocupăm de uh, modelul social european și să îl protejăm, nu atât uh, să îl schimbăm. Există uh, prevederi generoase cu privire la um, beneficiile, cu privire la șomaj, uh, Uh, statul uh, social, ce veți face în această privință și în ceea ce privește minoritățile, am pus o întrebare cu privire la burca și uh, mi s-a spus că s-ar putea să fie o violare a drepturilor femeilor dacă ar fi interzis. În Belgia, în Spania, în Franța există legi care interzic burca. Aș vrea să știu dacă președinția belgiană intenționează să promoveze măsuri uh, legate de burca la nivel uh, comunitar, având în vedere faptul că este vorba nu numai de uh, integrarea femeilor, ci și de alte aspecte. Îmi cer scuze față de colegii care nu mai apucă să intervină. Doamnă ministru, uh, aveți 10 întrebări, nu veți avea foarte mult timp să răspundeți, dar sunt convinsă că veți face față provocării. Voi încerca să răspund uh, pe scurt la toate întrebările, având în vedere timpul. În primul rând, uh, în ceea ce privește întrebarea domnului Ori, este clar că politica ocupării trebuie să fie transversală și trebuie să fie sprijinită de celelalte tipuri de uh, politici. Uităm IMM-urile care creează atât de multe locuri de muncă. Vorbim de asemenea și despre consolidarea acelui Small Business Act. Se iau tot felul de inițiative în cadrul strategiei 2020. Asta nu ține de competențele mele, însă colegul meu care are aceste competențe în cadrul președinției belgiene a fost foarte dinamic și a prezentat diferitele priorități pentru a încuraja spiritul de întreprindere, IMM-urile și în ceea ce privește finanțarea, voi răspunde și la alte întrebări astfel. Cred că ar trebui să avem pe de o parte um, importanța responsabilității noastre, rigoarea bugetară și, pe de altă parte, să ținem cont de faptul că trebuie să investim în politici cheie pe viitor. Deci aici trebuie să dăm priorități din punct de vedere financiar, să investim, de exemplu, în calificări, să avem politici de sprijin pentru piața muncii. Ca să răspund pe scurt domnului Sercas. Ne vom întâlni pentru a încerca să vedem cum uh, putem ajunge la o poziție comună, ținând cont de amendamentele dumneavoastră, ținând cont de asemenea deci, de poziția Comisiei Libe, deci să vedem cum putem ajunge la un consens pentru ca directiva a primit permisul unic să poată avansa, deoarece e importantă. Toată logica planului privind imigrația legală se bazează pe aceasta. Vom încerca de să fim sensibili la argumentele dumneavoastră care sunt legitime și care cu siguranță pot fi apărate și în cadrul altor dezbateri legislative. Deci știu că vom vorbi de asemenea și despre detașarea lucrătorilor uh, înainte de anul 2011. Deci vom vedea care sunt, uh, dacă sunt suficiente pentru dumneavoastră condițiile de protecție socială. Deci avem și alte unelte legislative și cred că dacă am uh, lansa această dezbatere și pentru celelalte directive, vom uh, putea ține cont de dimensiunea socială. Deci eu voi face tot posibilul, voi ține cont de așteptările dumneavoastră și de faptul că această directivă trebuie să progreseze. Ceea ce privește acum uh, întrebarea legată de cum putem avea niște politici de sprijin pentru tineri, pentru persoanele străine, femei. Bine, nu-i pun pe toți în aceeași oală. Avem problem, o, problem, o problematică de participare la piața muncii diferită, deci cum putem de asemenea să avem o tranziție către o economie cu emisii mai puține, care înseamnă că avem nevoie de locuri de muncă de calitate. Deci cum putem face pentru ca anumite persoane să nu fie excluse din această economie care va cere din ce în ce mai multe calificări pentru a fi competitivă? Da, e o provocare. Întrebarea doamnei Lin, directiva privind concediul de maternitate. O mare problemă, un element foarte delicat, deoarece există păreri foarte divergente între poziția dumneavoastră și a Comisiei pentru Femei, cu care mă voi uh, întâlni puțin mai târziu, el va trebui să găsim un consens rezonabil care să facă față însă și problematicii noastre bugetare. În diferitele state membre să nu uităm că există mari probleme bugetare care cu siguranță vor avea un impact asupra evoluției acestei dezbateri. Deci modul în care Comisia angajarea a abordat subiectul e mai rezonabil, cred eu, și cred că ne va permite să ajungem la un consens. Deci cu cele două comisii parlamentare și cu celelalte instituții vom încerca să ajungem la un consens pentru ca această directivă să poată progresa. Avem câteva idei ne gândim de asemenea că și intrarea în vigoare ar putea ă, constitui un element de care să ținem cont atunci când vorbim de buget. Eventual să fie ulterior. Deci vom ține cont, bineînțeles, de amendamentele dumneavoastră. Domnule Coza, persoanele cu handicap. E o adevărată, e o mare prioritate pentru președinția belgiană. Pentru noi această problematică uh, va fi dezbătută la summitul uh, privind egalitatea, summit după care vom uh, pregăti niște concluzii. Și mă gândesc acum și la o altă întrebare la care am uitat să, să răspund. Doamna Lin a pus-o. În legătură cu directiva discriminare, care e foarte complicată, dacă putem să facem cumva ca ea să progreseze. Știm că sunt care sunt subiectele asupra cărora putem ajunge mai rapid la un consens. Deci vom încerca să avem o abordare tematică la această directivă și printre uh, diferitele subiecte, persoanele cu handicap, bineînțeles, vor fi o prioritate. ceea ce privește protecția lucrătorilor expuși la câmpurile electromagnetice. Comisia pregătește acum lucrările, avem încredere în ei. Vom avea contact în momentul în care propunerea va fi prezentată pentru a putea răspunde la toate întrebările tehnice pe care le-ați evocat. Deci cred că nici măcar Comisia Europeană n-ar putea să vă răspundă, deoarece încă nu au pregătit această propunere de directivă. Deci în ceea ce vrește persoanele cu handicap vom încerca să acordăm prioritate. Ne vom gândi de asemenea la, vom aborda de asemenea Carta Unică Europeană. Doamna Deli, m-ați întrebat de ce în documentele care țin de responsabilitatea mea nu vorbim despre uh, eradicarea sărăciei colegul meu care se ocupă de afaceri sociale se va ocupa despre asta. Eu m-am referit la angajare și e clar că angajarea e o cale de a combate sărăcia, însă nu e singura cale de a combate acest fenomen atât de vast. Noi vom acorda o mare prioritate uh, problemelor lucrătorilor săraci. Vom organiza un eveniment pe această temă și atunci vom aborda și uh, Uh, chestiunea venitului minim, tema președinției belgiere, un punct pe care uh, l-am discutat la Consiliul Informat privind afacerile sociale. Acum, condițiile de lucru. După cum ați văzut, pe de o parte avem o prioritate legată de legătura mai strânsă pe care trebuie să o avem cu toată agenda uh, pe care o avem în cadrul Organizației Internaționale a Muncii. Vom avea și o conferință comună cu ei și sperăm să putem implica mai mult această strategie a acestei organizații la nivel european. Deci, în ceea ce privește protecția lucrătorilor, e vorba de sănătate, de tulburările psihosociale, problematica cancerului. Deci vom avea o întreagă săptămână dedicată um, consolidării, sporirii protecției lucrătorilor la locul de muncă. Asta în luna noiembrie. Doamnei Gruni, care a pus o întrebare în legătură cu Fondul Social European. E clar, e important pentru noi, nu, voi nu mă voi referi la asta deoarece nu am timp, însă e o temă esențială. Deoarece dacă avem, vrem o strategie puternică, trebuie să ne adaptăm uneltele mijloacele de strategia 2020, strategia de angajare, știți despre ce se tot discută. Noi acum așteptăm propunerile comisiei care vor veni în septembrie, octombrie, în acel budgetary review și vom uh, fi uh, foarte activi pentru a putea veni cu propuneri ambițioase, deoarece avem nevoie de mijloace complementare, de o mai mare flexibilitate a fondurilor, și se va discuta de asemenea și despre Fondul Social European. Domnul eu, în legătură, Hughes, mă scuzați, cu guvernarea economică. Deja am reușit să obținem uh, o adeziune mai mare din partea Consiliului. Și nu trebuie să sprijinim doar ecofinul, trebuie să uh, se ia hotărâri și la nivel de șef de stat, la Consiliul din octombrie, privind guvernarea, deci va fi, practic, o muncă pe care va trebui să o întreprindă fiecare stat membru. Eu una cred că e indispensabil. Trebuie să consolidăm coordonarea. Deci, pe lângă faptul că EMCO și EPSCO acum vor face analiza macroeconomică, vor elabora indicatorii, deci, pe lângă toate acestea, cred că o mai bună coordonare la comisie, de asemenea, între diferitele comitete și cu Consiliul e indispensabilă, deoarece avem nevoie de ambele abordări, nu e aici o, un război. Deci trebuie să avem o viziune politică asupra strategiei, asupra creșterii, asupra pieței muncii, pentru a veni cu măsuri mai eficiente în acest domeniu. Și eu cred că putem avea niște politici responsabile din punct de vedere bugetar. Știm că trebuie să venim uh, la echilibrul bugetar, să respectăm uh, pactul de creștere și stabilitate, să dacă vrem într-adevăr să investim pentru viitor, nu trebuie să cădem din nou în greșelile trecutului. Și în ceea ce privește directiva timpii de lucru și includerea șoferilor uh, liber profesioniști, cred că se vor lansa um, consultări a doua oară avea loc uh, un studiu de impact. Comisia își va prezenta analiza în acest domeniu și cred că vom avea o primă schiță cu poziția Comisiei cu ocazia evenimentului organizat privind condițiile de lucru. Eveniment organizat cu Fundația de la Dublin. Doamnă Harkin, în legătură cu aspectele socioeconomice și austeritatea și venitul minim nu e norba, no, vorba neapărat de salariu minim, ci de un venit minim și colegul meu vă va vorbi mai mult despre asta. Rolul UNISO. Să nu uităm în primul rând că la nivel european e important rolul uh, partenerilor sociali și aceștia, UNISO din Belgia, bineînțeles, vor fi implicați. De asemenea, va trebui să consolidăm rolul uh, partenerilor sociali și în cadrul strategiei 2020 și pentru guvernarea economică. Deci, la jumătatea lunii septembrie vom avea un eveniment pentru a analiza rolul partenerilor sociali, pentru a le adapta rolul. Bineînțeles, vor fi și ei prezenți și vom discuta despre noul rol pe care l-au în cadrul guvernării economice. Doamnă Bizotto, nu cred că doar prin creșteri salariare putem uh, soluționa lucrurile. E important să avem un venit corect, uh, să avem o putere de cumpărare, însă să nu uităm că există și alți parametri. Locurile de muncă trebuie să fie atrăgătoare, să există o diferență față de salariu minim. Uh, Trebuie să-i uh, însoțim pe solicitanții de un loc de muncă. Și în ceea ce privește burca, nu e o competență directă pe care o am eu. Știți ce decizii s-au luat în Belgia în acest sens? Decizii luate prin unanimitate. Deci știți care este poziția mea când văd câte dezbateri delicate avem la directiva privind combaterea discriminării, cred că dezbaterea privind uh, burca ar trebui să fie lăsată pe seama statelor membre deocamdată. E clar, e o dezbatere importantă la care putem ajunge eventual atunci când vom vorbi despre directiva antidiscriminare. Însă cred că vom avea suficiente dezbateri uh, delicate în timpul președinției belgene și dezbaterea privind burca e o dezbatere delicată, cu siguranță dacă uh, va apărea pe tapet vom uh, uh, accepta acest lucru. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, vă mulțumesc în numele colegilor. Suntem optimiști tură cu șansele dumneavoastră de reușită, indiferent de condițiile politice interne. Dumneavoastră ați răspuns tuturor celor care au pus întrebări, n-ați avut timp să le răspundeți celor care nu au adresat întrebări, însă sunt sigură că vom avea din nou ocazia să ne întâlnim. Vă mulțumesc, vă urez foarte mult succes în timpul președinției belgiene. Deci, vă lăsăm pentru a-i primi pe alți trei colegi ai dumneavoastră. Service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

Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre... Stimați colegi, am să vă rog să luați loc. Această două parte a primei dimineți, acestei uh, dimineți se va fi o provocare mai mare decât uh, prima, pentru că avem trei miniștri alături de noi. Îi anunț pe colegi că votul va începe cu o întârziere de 15 minute la ora 11 astfel încât să avem suficient timp pentru schimbul de opinii. Doamnă ministru, domnilor ministri, bun venit la reuniunea Comisiei uh, care se ocupă de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale la începutul președinției belgiene. Ne bucurăm de această ocazie pentru a avea un prim schimb de opinii. Doamna Loret Onkelings Dumneavoastră sunteți uh, ministrul afacerilor sociale și al sănătății publice, domnul Michel Darden, ministru pentru pensii și mari orașe și uh, domnul ministru responsabil pentru persoanele cu uh, handicap. Vă propun, doamnă ministru, să luați uh, cuvântul imediat, să vă expuneți prioritățile în 10 minute, iar apoi vom da cuvântul colegilor dumneavoastră, iar apoi vom avea o dezbatere. Și deja am intervenții înainte să începeți chiar uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ne primiți astăzi aici. Pachetul privind uh, ocuparea, uh, discriminarea și egalitatea de șanse e esențial. E clar că uh, merită să colaborăm pe deplin pentru acest pachet pentru a atinge un scop mai general și anume coeziunea socială. Am avut un consiliu informal săptămâna trecută. Împreună, miniștrii au constatat că această criză economică și socială, și, uh, mă scuzați, și financiară avea urmări sociale grave. A crescut șomajul, sărăcia, precaritatea. De asemenea, a constatat că modelele noastre sociale, pe lângă rolul tradițional de bunăstare, au fost totuși uh, un uh, tampon care a amortizat șocul crizei. Uh, Ministrii au constatat de asemenea că ar fi periculos uh, pentru interesele cetățenilor să promovăm în Europa o concurență socială care ar destabiliza structura noastră economică și socială și care ar afecta pe cetățeni. Deci, încă o dată, am arătat cât de importantă este filiera EPSCO în cadrul structurii de guvernare economică, însă sunt sigură că și doamna Milcheva a vorbit mult despre asta. Pe de altă parte, am hotărât un alt lucru despre care vrem să discutăm și cu dumneavoastră. Am hotărât să lucrăm mai bine asupra instrumentelor de care dispunem în cadrul strategiei 2010. Știți că avem un obiectiv în cifre, deci pe lângă angajare și educație avem un obiectiv în cifre de a reduce sărăcia. Avem de asemenea și o linie directoare despre care ați discutat, linia directoare 10. Și cred că această linie directoare s-a îmbunătățit deja foarte mult datorită muncii comisiei dumneavoastră, deoarece la EPSCO din uh, iunie am îmbunătățit textul în funcție de discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră aici. Și cred că vom uh, putea continua să colaborăm uh, și pe viitor tot atât de bine între Parlament și Consiliu. Bineînțeles, nu s-a încheiat munca dumneavoastră, însă în cadrul activităților dumneavoastră, dumneavoastră ați insistat ca uh, îmbunătățirea finanțării durabile a finanțelor publice ar trebui să acorde o să aibă un uh, un impact pozitiv asupra bugetelor naționale. De asemenea, impactul sărăciei. Aici trebuie să cerem, să creștem veniturile persoanelor, să ne gândim la veniturile fiscale. De asemenea, ați spus că trebuie să asigurăm uh, niște informații pentru utilizatori din partea serviciilor publice. Deci, iată câteva piste pe care putem continua pentru a integra prioritățile dumneavoastră în cadrul liniei directoare numărul 10. Aceasta trebuie să fie foaia noastră de parcurs uh, la comis- și la comisie pentru punerea în aplicare a dimensiunii sociale în cadrul strategiei 2020. Și la Consiliul Informal am dat un mandat Comitetului de Protecție Socială să elaboreze un set de indicatori pentru punerea în aplicare acestei linii directoare numărul 10. I-am cerut de asemenea și Comisiei Europene, deoarece va exista un flagship pe acest uh, subiect, deci pentru a eradica sărăcia, deci am spus că acest flagship să poată sprijini într-adevăr linia directoare numărul 10. Deoarece aceasta se referă la toate aspectele care țin de coeziunea socială. De asemenea, la președinția Consiliului am subliniat importanța metodei de coordonare. Am spus că se va organiza o conferință în septembrie și am dorit de asemenea să subliniem importanța articolului 9 din Tratatul de la Lisabona, binecunoscuta clauză socială transversală, care, din păcate, e prea puțin cunoscută. La comisie se mai lucrează din când în când pe această temă. Eu cred că ar trebui să se lucreze sistematic și în mod transparent pe această temă. Deci vom uh, lucra pe această temă. Aș vrea de asemenea să vorbesc despre serviciile sociale de interes general. Știm că acestea joacă un rol important și știm că, din păcate, nu avem un cadru juridic uh, potrivit uh, în ceea ce vrește organizarea acestor servicii. Uh, am organizat consultări cu diferitele părți interesate și în timpul președinției belgiene vom aborda două teme. Pe de o parte, să vedem cum putem adapta contextul juridic și pentru asta ne vom uh, baza pe cel de-al doilea raport al Comisiei privind serviciile de interes general și de asemenea pe lucrările Comitetului pentru Protecție Socială și a Comisiei pentru a propune un cadru calitativ european. Deci vom lucra asupra cadrului uh, legal și asupra calității. Și asta cu ocazia celui de-al trei uh, for pe 25 și 26 octombrie, deci privind serviciile sociale, și după acest for vom uh, lucra pentru a ajunge la concluziile EBSCO din decembrie. Vă mulțumesc și acum le dau cuvântul colegilor. Domnule Darden? A, nu, colegul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în numele meu și numele domnului Filip Corăr, care se ocupă de eradicarea sărăciei, ar vrea să vă spun câteva lucruri despre combaterea acestui fenomen și vă voi referi și la, situa- la situația persoanelor cu handicap. Anul acesta vom avea ocazia să încheiem anul european de combatere a sărăciei. E o mare provocare la scară europeană. Știm că în programul de la Lisabona s-au exprimat obiective ambițioase privind eradicarea sărăciei, însă, din păcate, acest obiectiv nu a fost atins. Cu siguranță vom, e, trebuie să facem multe în ceea ce este metoda pentru a eradica acest fenomen. În ceea ce privește Belgia, trei priorități. Venitul minim, un subiect esențial, deoarece E vorba, în primul rând, de veniturile persoanelor care riscă să cadă într-o situație de sărăcie. 17% din cetățenii europeni se află în această situație, conform datelor Eurostat. Deci, problema venitului minim e o problemă asupra căreia put- vrem să lucrăm foarte mult. O, un al doilea subiect, sărăcia copiilor o chestiune transversală, e vorba aici de drepturile pe care le au copiii, dar și familiile. Deci, sărăcia infantilă. 20% din copiii din Europa trăiesc uh, sub pragul sărăciei. Deci vrem să organizăm o mare dezbatere europeană în legătură cu adoptarea unei recomandări privind sărăcia infantilă. Deci asta pentru a reduce acest fenomen. Și această recomandare se va baza pe drepturile copilului și pe o abordare multiplă, dimensională. Și problema veniturilor, într-adevăr, se va pune, să tot ceea ce ține de locuințe, de educație, de sănătate, de participare la viața socială și culturală. O a treia temă prioritară, fenomenul persoanelor fără adăpost. Se va organiza o conferință pe această temă în timpul președinției belgiene și o masă rotundă, de asemenea, pe 18 și 19 decembrie pentru implementarea recomandării privind incluziunea activă cu trei piloni, piața muncii, o piață muncii inclusivă, venitul minim și niște servicii de calitate și accesibile. Această masă rotundă va fi urmată de o reuniune a ministrilor competenți uh, pentru a putea discuta despre acest fenomen și despre importanța de a investi în economia socială pentru a crește integrarea și uh, incluziunea pe piața muncii acestor persoane vulnerabile. În ceea ce privește persoanele cu handicap, eu cred că firul roșu în toate politicile trebuie să fie implementarea Convenției ONU privind uh, drepturile persoanelor cu handicap. E un mare progres la nivel mondial. Uh, dacă ne gândim că adunarea generală a ONU a adoptat această convenție, ratificată acum de 15 țări UE. Deci împreună cu Comisia dorim să facem tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană să se implementeze această convenție. Bineînțeles, vom colabora cu fiecare stat membru pentru a face aceasta. E vorba despre dreptul persoanelor uh, Uh, care sunt considerate cetățeni cu drepturi de plin. E vorba de dreptul la educație, la informare, e dreptul de a avea acces la serviciile publice, în clădiri, e vorba de uh, tot ceea ce ține de viața oricărui cetățean. Vom organiza o conferință pe 17 și 18 noiembrie pentru a discuta despre implementarea acestei convenții ONU și uh, vom ține cont de participarea persoanelor cu handicap. Deci prima zi va fi un schimb de bune practici pentru a arăta cum se avansează în fiecare țară pentru implementarea acestor drepturi. Se va discuta direct cu persoanele uh, în chestiune și la a doua zi se va vorbi despre um, ceea ce se face la nivel de guvern. Însă pentru asta e nevoie de mobilizarea tuturor, de la nivel local până la nivel european. Un alt element important, codul de conduită și să definim uh, câmpul de acțiune național și comunitar, să vedem care sunt competențele naționale, cele împărtășite cu Uniunea Europeană. Deci vom încerca să uh, progresăm uh, pentru a adopta un cod de conduită. Și de asemenea se impune și uh, problema adoptării protocolului adițional. Știm ce dezbatere există în anumite state membre și vrem ca această dezbatere să facă la nivel european. Țin să salut uh, munca președinției spaniole. Pe 7 iunie, EPSCO a adoptat uh, o decizie prin care se indică modul în care la nivel european și național trebuie să avem o politică cu potențial de incluziune pentru persoanele cu handicap, un mainstreaming pentru aceste persoane, pentru ca ele să poată participa la procesul de luare a deciziilor uh, în ceea ce privește drepturile persoanelor cu handicap. Un ultim lucru acum, doamnă președinte, directiva antidiscriminare. Aceasta este mult mai vastă, de, ține de competența doamnei Milche, care tocmai a plecat de aici, însă are și o anumită dimensiune legată de handicap. Știu că e destul de greu, e o temă care va fi despătută. Și împreună cu Comisia încercăm să vedem dacă nu putem avansa pe marginea anumitor elemente, să vedem dacă putem ajunge la un consens în ceea ce privește persoanele cu handicap, uh, pentru a putea combate la urma urmei toate discriminările de pe urma cărora pot suferi persoanele cu handicap. Iată, pe scurt, prioritățile. Domnule Michel Darden, aveți cuvântul. Poate că ne veți spune dacă pe agenda de lucru de la Consiliu se va discuta la un moment dat uh, cartea verde prezentată de comisie. Aveți cuvântul, domnule Darden. Vă mulțumesc. În primul rând, uh, le urez o sărbătoare plăcută tuturor deputaților francezi astăzi. E ziua națională. La ultimul consiliu informal, pe 7-8 iulie, am înțeles că principiul de subsidiaritate e cuvântul cheie în ceea ce privește pensiile. Cred totuși că Comisia Europeană a avut dreptate să înainteze Cartea Verde, la care vă refereați, doamnă președinte. Aceasta se bazează pe raportul intermediar întocmit de Comitetul de Protecție Socială și cel pentru Politică Economică. În acest raport se arată în mod foarte pertinent care sunt problemele pe care le au diferitele țări în acest domeniu. Și asta prin 14 chestiuni fundamentale. Personal am reținut uh, faptul că trebuie să relansăm uh, economia, să îmbunătățim situația finanțelor publice, că trebuie să asigurăm un nivel adecvat de pensii. De asemenea, trebuie să ne gândim la vârsta de pensionare, să ne gândim la nevoia de a reglementa și de a asigura regimurile de pensii prin capitalizare, să ne gândim la reglementarea piețelor financiare și să uh, ținem cont de rolul din ce în ce mai important pe care l-au fondurile de pensii. Și cred că e logic să le lăsăm uh, fie, se spune că e logic să le lăsăm țărilor membre această competență, însă să nu uităm că apar și probleme cum ar fi uh, dimensiunea transfrontalieră, portabilitatea drepturilor de pensii, controlul prudențial și de instituțiilor de pensii, comunicațiile, informațiile, statisticile. Deci să nu uităm că toate acestea ar putea constitui obiectul unui regulament supranațional. De aceea am invitat diferitele state membre să se gândească la cele 14 chestiuni uh, prezentate în Cartea Verde. Să se gândească la uh, durabilitatea pensiilor, la viabilitatea acestora, deoarece, după cum știți, aceasta va fi tema principală la conferința ministerială privind pensiile din 7 septembrie la Liege. Astfel, dorim să contribuim la munca comitetelor, Comitetului de Protecție Socială și a, celui, uh, și a EPSCO. De asemenea, vrem să putem redacta o carte albă europeană privind pensiile cu colaborarea opiniei publice. Cred că e indispensabil să facem acest efort uh, și împreună cu Ecofin și cu EPSCO. Fiecare trebuie să fie conștient de faptul că pensiile nu sunt decât un element, însă unul foarte important din lupta împotriva sărăciei, despre care tocmai s-a vorbit. Pensiile trebuie să le permită, permită persoanelor mai în vârstă din societatea noastră să se bucure de un nivel de trai adecvat. Vă mulțumesc, stimați, stimată ministru, doamnelor și domnilor. E acum momentul să dialogăm împreună cu deputații. Voi da cuvântul doamnei Conțari, în primul rând, după care domnului Odi. Sia. Mă scuzați. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu am înțeles exact modul în care președinția belgiană va trata directiva privind uh, angajații. Acesta este un ideal al Uniunii Europene. De asemenea, libera circulație este o temă esențială pentru Uniunea Europeană. Libera circulație a generat însă și euroscepticism și xenofobie și tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb care sunt măsurile pe care le va lua președinția belgiană în ceea ce privește angajații. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, venitul minim. Există multe neclarități în acest uh, context. Cred că mai întâi de toate trebuie să definim clar obiectivele președin, președinției uh, belgiene. Urmează domnul Ori și mai apoi domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați dat, stimată doamnă ministru, stimați domni miniștri. Am puțin timp și de aceea vă voi pune doar o întrebare. După cum se știe, președinția belgeană și cea maghiară au stabilit drept prioritate eradicarea sărăciei copiilor, combaterea sărăciei în rândul copiilor. Trebuie să vedem ulterior dacă putem uh, vedea statistic uh, amploarea acestei probleme, să vedem care este adevărata situație, cum putem îmbunătăți rezultatele. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Coferati, după care doamna Lin.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 Cred că acest tip de muncă este cel în care sunt recunoscute tuturor, uh, toate drepturile cetățenilor. Este vorba aici despre legislația națională, despre legislația com- comunitară și, de asemenea, despre contractele de muncă. În uh, Europa, de multe ori întâlnim o serie de fenomene negative. Și anume, avem uh, munca cetățenilor care doresc să lucreze, însă, din păcate, din pricina negocierilor salariale și din, uh, din pricina uh, diferitelor mentalități, drepturile lor nu sunt recunoscute. Mai există și munca ilegală. Este vorba despre cetățeni care vin din alte regiuni ale lumii și care, odată ajunși aici, nu sunt uh, în niciun fel protejați uh, nu există nici protecția salarială și nici protecția drepturilor lor fundamentale și cred că aceste fenomene trebuie să fie combătute într-o manieră eficientă. Prin urmare, dumneavoastră aveți ceva de gând, aveți uh, de gând să faceți ceva în acest sens, pentru că aceste persoane nu uh, au uh, drepturi în ceea ce privește pensiile și odată ce nu vor mai putea munci, nu vor primi pensii. Și mai există un fenomen foarte, acesta este un fenomen foarte, foarte periculos care s-a înrăutățit în ultimul timp. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Există foarte multe teme pe care le-ați pus în discuție, însă mă voi concentra asupra trei. Ați vorbit despre metoda de coordonare, doamnă Onkelings, și vorbeați despre îmbunătățirea acestei metode. Uh, ne-am dat seama că această metodă de coordonare nu a funcționat bine în trecut. Cum credeți că vom putea îmbunătăți situația? în ceea ce privește uh, sărăcia, în ceea ce privește persoanele fără adăpost, etc. Faceți ceva în ceea ce privește îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă. Lucrez acum la un uh, ghid de bune practici în acest domeniu și mi-ar plăcea să aflu și părerea dumneavoastră. În ceea ce privește venitul minim, uh, Uh, unii au vorbit despre salariu minim, alții au vorbit despre venitul minim. Aceasta este o problemă. Eu vorbesc despre venitul minim. Prin urmare, uh, este vorba aici despre asigurările sociale, practic, despre oamenii care nu lucrează. Uh, mi-ar dori, mi-aș dori să aflu care sunt părere, părerile dumneavoastră cu privire la acest venit minim. Credeți că acesta ar trebui să fie impus în toate statele membre? După părerea mea, da, dar nu prin, prin intermediul unei uh, directive uh, cadru, ci prin uh, buna utilizare a metodei de coordonare. În ceea ce privește directiva privind persoanele cu handicap, aceasta este în continuare blocată la Consiliu, după cum s-am spus deja. Am fost încântată de faptul că ați vorbit despre Convenția ONU privind persoanele cu handicap. Aveți uh, vreo intenție de a exercita presiune asupra statelor membre care nu au semnat sau nu au ratificat această Convenție ONU? Este foarte important ca fiecare stat membru să semneze, să uh, ratifice și să implementeze această convenție. Vă mulțumesc! doamna, domnul Bac și mai apoi doamna Castex. Da, vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește coordonarea diferitelor politici uh, și domenii de politică, ați vorbit uh, pe drept că creșterea economică, piața muncii, uh, reprezintă domenii total diferite. Am avut discuția cu privire la la uh, Cartea Verde privind uh, pensiile. Aceasta va fi uh, prima, primul aspect discutat. Prin urmare, trebuie să muncim mai mult. Ce se întâmplă însă în cazul persoanelor care își exercită activitatea în domenii foarte periculoase. Aceste persoane trebuie să lucreze mai mult și în plus persoanele în vârstă, cei, peste 50, cei care au peste 50 de ani, au mari dificultăți în a găsi un loc de muncă. Cred că echitatea trebuie să fie stabilită aici. Și în ceea ce privește Uh, uh, creșterea economică, vreau să vă atrag atenția asupra tuturor măsurilor de austeritate care oricum îi uh, afectează pe cei mai săraci. Cum intră asta în coliziune cu toate obiectivele noastre privind eradicarea sărăciei? Consider că cu siguranță pe viitor nivelul sărăciei va crește în Europa ca urmare a acestor măsuri de austeritate și în ceea ce privește persoanele uh, cu handicap. Ne-am dat seama că nu se poate găsi uh, o uh, un nivel comun în ceea ce privește protejarea lor și oferirea acestor persoane, uh, acestor persoane de um, posibilitatea de a oferirea acestor persoane uh, posibilitatea de a călători confortabil în uh, uh, mijloacele de transport public. Mulțumesc, doamnă ministru. Am o întrebare privind serviciile de interes general. Ați spus că printre ambițiile dumneavoastră nu este doar să organizați un al treilea forum privind serviciile sociale, ci aveți o ambiție care depășește acest cadru și anume să avem un cadru legislativ, o cartă de calitate. Vă felicităm pentru această idee, vă sprijinim Dorința noastră ar fi următoarea. Această inițiativă, elanul pe care sper că îl vei da, deci imboldul acesta sperăm să poată fi continuat. Avem nevoie de un interes permanent din partea Consiliului față de această chestiune pentru ca într-adevăr serviciile sociale de interes general să devină sigure Știți, de asemenea, că are loc o dezbatere privind natura acestor servicii și știți că pentru noi e foarte important uh, și ținem la menținerea accesului universal, deci caracterului universal al acestor servicii. Deci nu dorim o noțiune restrictivă, reziduală a acestor servicii, uh, care să fie uh, rezervate doar publicului foarte defavorizat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! doamna Deli, după care domnul De Rosa. Mai multe întrebări. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Veți încheia anul european de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Și am pus aceeași întrebare și doamnei Milchen, să nu domnei să ocupa de asta. Uh, deci aș vrea să știu dacă președinția belgeană e gata să sprijine o inițiativă europeană pentru a înființa uh, faimoasa directivă cadru privind venitul minim. De asemenea, aș vrea să vorbim și despre impozitarea veniturilor foarte ridicate, prin care s-ar putea uh, repara uh, situația finanțelor publice. Deci cred că ar trebui să lansăm și acest rantier și să, ne uită, să nu uităm de asemenea și preîntâmpinarea sărăciei. Cred că e o axă majoră asupra căreia trebuie să lucrăm. În ceea ce privește acum persoanele fără adapost, locuințele nu sunt o competență comunitară, deoarece avem principiul subsidiarității, deci aș vrea să știu cum veți face presiunea asupra statelor membre pentru ca acestea să respecte faptul că fiecare cetățean european are dreptul să aibă acces la o locuință decentă. Și în ceea ce vrește persoanele fără adăpost, există mai multe declarații. Doamna Lin, doamna Figueiredo și alți colegi au semnat această declarație pentru a uh, pune capăt acestui fenomen. de ce vreau să știu ce unelte veți folosi pentru a face presiuni și să nu așteptăm anul 2015. Cei care locuiesc pe străzi mor ani de zi, mor zi de zi, mă scuzați, și mulți dintre ei nu ajung nici la sfârșitul anului. Vă mulțumesc! grupul socialist va fi privilegiat. Toți au cerut cuvântul din partea socialiștilor, deci nu vreau să fie șocat uh, altcineva. Deci eu încerc să vă dau posibilitatea să vorbiți. Domnul De Rosa, după care domnul Darden. Uh, thanks very much and uh, thank you, ministers. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Îi pun uh, întrebarea mea, doamnei Onchelix. Este vorba despre serviciile de interes general. Sunt raportor din partea acestui, uh, acestui, acestei comisii cu privire la serviciile de interes general. Săptămâna uh, ieri am uh, organizat un seminar pe teme tehnice legate de această temă. A fost un succes și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea sa. În momentul în care vorbiți despre cadrul legal care nu reglementează bine serviciile de interes general, uh, dumneavoastră intenționați să utilizați articolul 14 din tratate pentru a reglementa aceste servicii de interes general sau vă gândiți uh, să utilizați alte uh, paragrafe ale tratatelor care se referă la competiție și la licitațiile publice. Și în ceea ce privește subsidiaritatea, serviciile de interes general nu există în statele membre uh, decât dacă statele membre decid că acestea sunt necesare. Această decizie nu trebuie să fie luată la nivel european. Însă există o interacțiune solidă în către modul în care sunt organizate aceste servicii de interes general și uh, modul în care sunt acestea plătite. Asta din pricina uh, legilor privind concurența și, de asemenea, uh, alte legi. Însă e important să luptăm pentru uh, păstrarea în viața acestor servicii de interes general, mai ales în această perioadă în care statele membre încep să renunță la ele. Domnul Dardeni, acum. Mersi, doamna președinte. După care doamna Plumb, ultima persoană care va interveni. Vă mulțumesc. Câteva cuvinte doar. Mă bucur să aud prioritățile pe care le-au anunțat uh, diferiții miniștri în uh, acest moment uh, important de criză economică. Și dacă vrem să avem o Europa mai socială, cred că e momentul potrivit să o facem. A souligné notamment ce qui a été dit par Madame Onkelings. Și vreau să subliniez ce a spus doamna Onkelings și doamna Milke filiera EPSCO trebuie să uh, participe la pilotajul pentru strategia 2020 pentru guvernarea economică. Aș vrea să revin acum asupra uneia din prioritățile prezentate anterior și anume combaterea sărăciei. Mai multe persoane au vorbit despre eradicarea sărăciei înainte ca eu să iau cuvântul și aș vrea să insist asupra dificultăților pe care le avem de a atinge obiective. E bine să-ți stabilești obiective, laud acest lucru, însă obiectivele respective trebuie puse în practică și e foarte greu să constrângi statele membre pentru ca ele să concretizeze aceste obiective. Vorbeați adineaori de importanța de a avea niște indicatori care să ne permită să monitorizăm punerea în aplicare. Eu aș vrea să revin la o temă importantă, subliniată de doamna Lin și de doamna Deli, și anume venitul minim. După părerea mea, e important să ne îndreptăm către o legis- inițiativă legislativă în acest domeniu. Asta pentru nu neapărat a uniformiza, ci pentru a avea un cadru în acest domeniu, care să le permită tuturor țărilor să adere la această logică a venitului minim și eventual să definim niște norme spre care tindem. Vă mulțumesc. Doamna Plumb. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să le mulțumesc. Grația, senora președinte. Și también... Și să le doresc uh, succes în mandatul pe care l-au. Două întrebări. Uh, lupta împotriva uh, sărăciei în rândul copiilor Uh, domnilor miniștri, anul trecut Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind situația copiilor rămași singuri acasă, copiii migranților. Aș dori să întreb dacă președinția belgiană are uh, vreo inițiativă în acest sens privind recomandările pe care Parlamentul European le-a făcut prin rezoluția adoptată. Cea de-a doua întrebare este adresată domnului ministru Darden referitoare la sistemul de pensii, sustenabilitatea pensiilor. Domnule ministru, uh, suntem într-o situație de criză economică și financiară cu impact social deosebit de grav. Știți că foarte multe persoane cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani și-au pierdut locurile de muncă, iar pe piața muncii există obstacole în ceea ce privește angajarea lor s-a introdus un nou concept, conceptul de pensionare anticipată. Doresc să vă întreb pe dumneavoastră ca ministru și care asigură președinția belgiană, dacă aveți o abordare în ceea ce privește pensionarea anticipată, având în vedere că statele membre au poziții diferite, unele susținând benefică și se consideră că sistemul de pensii este un instrument de combatere a sărăciei și de o șansă la viață, altele consideră această pensionare anticipată ca fiind o îngreunare a sistemului de asigurări social la nivel național. Uh, vă mulțumesc și încă o dată vă urez mult succes, considerând că această coincidență de suprapunere a mandatului dumneavoastră peste cel al domnului Van Rompuy să constituie un argument în plus pentru succesul președinției belgiene. Exito. Merci. Avant de vous redonner euh, la parole... Euh, vă mulțumesc. Înainte să vă dau cuvântul, uh, aș dori să uh, evoc ceea ce ați spus cu privire la articolul 9. Bineînțeles, când, punem, când vorbim despre aplicarea tratatului de la Lisabona, este un instrument foarte util și sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că până acum uh, nu am exploatat la maxim potențialul acestui articol. Cred că ceea ce ați uh, menționat este esențial. Însă, dincolo de asta, cred că este în plus esențial aici, cât și în ceea ce privește politicile economice, ca această uh, problematică să uh, meargă dincolo de activitățile EBSCO și să se reverse, să spunem așa, și în activitățile și dezbaterile celorlalte consilii. Doamnă ministru, vă dau cuvântul și uh, puteți organiza intervențiile în cadrul președinției bel- belgiene. Vă mulțumesc. Într-adevăr, articolul 9 privind clauza socială transversală trebuie văzut exact așa. E o evaluare a tuturor deciziilor uh, luate de Uniunea Europeană în ceea ce privește impactul lor asupra uh, Uh, vieții sociale în Uniunea Europeană. Deci, cred că, din păcate, așa cum a spus dumneavoastră, potențialul acestui articol este subexploatat și la reuniunea EPSCO din decembrie vom uh, discuta despre punerea în aplicare a acestui articol numărul 9 și despre perspectivele uh, ca această clauză să devină sistematică și mult mai transparentă și cred că ar fi un lucru foarte bun pentru dimensiunea socială a Uniunii Europene. S-au pus foarte multe întrebări, voi încerca să le încadrez și voi începe prin a mă referi la calitatea locurilor de muncă. În 2001, când Belgia a avut uh, președinția, eram ministrul muncii și s-a vorbit atunci mult despre calitatea locurilor de muncă, deoarece în triunghiul uh, din strategia de la Lisabona, calitatea locurilor de muncă era un element central. Și cred că am pierdut, din păcate, teren dacă ne gândim la speranțele pe care le-am avut atunci în 2001 în legătură cu progresele uh, pe care trebuia să le facem în domeniul muncii. Putem uh, visa <laughs> la, să avem un drept al muncii la nivel european, însă suntem foarte departe de îndeplinirea unui astfel, vis, astfel de vis. Deci, uh, pe termen scurt va trebui să acționăm și e clar, avem acele linii directoare privind calitatea locurilor de muncă, va trebui de asemenea să lucrăm prin intermediul protecției sociale. Și eu sunt convinsă că va trebui să lucrăm foarte mult pentru a îi face pe toți să înțeleagă că protecția socială nu e doar un cadru de combatere a sărăciei, de a-i sprijini pe cei mai defavorizați. Nu, protecția socială reprezintă o asigurare socială, o formă de solidaritate, care se manifestă, bineînțeles, diferit în statele membre, însă că protecția socială e foarte importantă, trebuie sprijinită printr-o politică europeană. De asemenea, vom organiza o conferință în septembrie privind protecția socială, privind uh, modul în care putem uh, percepe acest sistem de solidaritate și plus valoarea pe care o oferă la nivel european. Deci în septembrie se va organiza această conferință. Concomitent va avea loc și conferința privind pensiile, deci vor fi două zile. Și, doamnă președinte, în numele meu și al colegilor vreau să vă transmit că ne dorim ca și Parlamentul European să participe de plin, pe deplin la această conferință. Va fi interesant atât pentru noi cât și, pe dumneavoastră, și pentru dumneavoastră să ne sprijinim. Serviciile speciale, uh, mă scuzați, serviciile sociale de interes general. Vă mulțumesc pentru participarea la atelierul tehnic uh, privind uh, aceste servicii. A fost un eveniment interesant. Și e drept, avem această problemă. Avem niște servicii care nu se încadrează în logica um, licitațiilor publice, a achizițiilor publice și de multe ori logica e de a obține, de a câștiga licitațiile, nu de a oferi neapărat, de a oferi servicii, de a furniza. Deci trebuie să vedem cum uh, piața internă poate vedea toate acestea. Și să nu uităm că există de multe ori o graniță între ceea ce e economic și ceea ce nu e economic. Intervin aici și ajutoarele de stat. Dumneavoastră ați citat articolul 14 din tratat. Da, aveți dreptate. Ce trebuie să facem? Și asta e uh, chestiunea asupra cărora ne bazăm atunci când organizăm toate aceste conferințe, atelierul, uh, conferința EBSCO din decembrie. Deci e vorba de calitate, acea cartă a calității, într-adevăr e importantă. Comisia a început să lucreze din greu la ea. În ceea ce privește cadrul juridic, mă întreb, trebuie să avem un cadru legal unic pentru serviciile de interes general sau să lucrăm și să încercăm să includem în toate textele europene unde se vorbește direct de servicii sociale de interes general, și deci să includem acolo niște precizări, niște prevederi juridice. Eu prefer prima opțiune care ne va permite să progresăm în ceea ce privește serviciile sociale de interes general, în ceea ce privește acum venitul minim. O întrebare foarte importantă. Trebuie să știți că președinția belgiană, pe ansamblu, crede că e important să avem un cadru pentru venitul minim. La EPSCO, la reuniunea informală de săptămâna trecută, am discutat despre asta. Pentru că știm că venitul minim e un element important din regulamentul privind incluziunea activă, bazată pe trei uh, uh lucruri. Le-am cerut statelor membre să se gândească la niște criterii comune de accesibilitate și de adecvare uh, pentru a avea niște sisteme de venituri minime. Și să fim sinceri, nu am fost aplaudați în unanimitate. Însă cred că în această comisie parlamentară și prin întrebările puse, deci îmi dau seama cât de divergente sunt și opiniile dumneavoastră aici. Același lucru se întâmplă și la Consiliu. Statele membre nu au acceptat ideea de a defini niște criterii comune pentru a crea un astfel de cadru, însă și-au luat angajamentul de a schimba din ce în ce mai mult bunele practici. Vedeți, calea pe care trebuie să o străvatem e lungă, însă nu trebuie să renunțăm. Dumneavoastră ați lucrat pe această temă, doamna președinte mi-a reamintit că ați și votat un text pe baza raportul doamnei, mă, mă scuzați că votul la raportul doamnei Figueredo va fi în luna octombrie. Noi, președinția belgeană, am continuat să lucrăm la conferința interministerială pe marginea venitului minim și sperăm că încet, încet va apărea ceva. Totuși, să nu uităm un lucru. Avem linia directoare numărul 10, unde se vorbește despre venitul minim. În această linie directoare se spune Se vorbește despre accesul la grijile de sănătate, vorbim de venitul minim, se vorbește despre accesul la o serie întreagă de servicii pentru toți cetățenii europeni, cum ar fi um, aprovizionarea cu gaz. E o linie directoare care poate fi baza unui nou demers european, deci această linie directoare numărul 10. Deci noi am vrea ca aceasta să fie într-adevăr foaia de, de parcurs pentru lucrările noastre în ceea ce privește coeziunea socială și munca pe care o faceți dumneavoastră aici la Parlamentul European, munca făcută la Comisie și la Consiliu ar trebui să se concentreze în jurul acestei linii directoare pentru a elabora într-adevăr un cadru care să ne permită să progresăm, mai ales în ceea ce privește toate aceste probleme delicate, uh, precum venitul minim. Iată întrebările. Deci multe întrebări au fost uh, puse în legătură cu lucrătorii transfrontalieri. S-a vorbit și despre portabilitatea drepturilor sociale, însă colegul meu vă va răspunde. Vă mulțumesc. Le problème de la portabilité Mă voi referi în primul rând la portabilitate. Am examinat ceea ce se întâmplă în domeniul pensiilor cu portabilitatea. În Cartea Verde, comisarul are dreptate. E una din temele pe care trebuie să le să le ridicăm. Și la Consiliu s-a văzut uh, foarte clar că, într-adevăr, se aplică principiul subsidiarității, însă o astfel de temă nu are cum să fie neglijată. Avem lucrători transfrontalieri și avem, de asemenea, persoane care sunt și mai mobile. Mă gândesc, de exemplu, la cercetători, ca să vă dau un exemplu printre altele. Poate că știți, eu nu am făcut câteva cercetări în uh, domeniu, Poate știți că în momentul actual ne limităm la regimurile legale de pensie care există în legislațiile naționale. Și știți că există și o propunere de directivă din 2007 care dorește să definească norme minime pentru achiziționarea și transferul de drepturi uh, complementare de pensie. Această directivă nu a putut fi adoptată deoarece lipsea unanimitatea la Consiliu. Deci eu cred că trebuie să dăm un nou imbol, să ne gândim la soluțiile aplicabile tuturor lucrătorilor mobili. Și permit să vă spun un lucru, e o reflexie interesantă după părerea mea, să ne gândim la crearea unui fond de pensii european transfrontalier pentru acești lucrători foarte mobili, cum sunt cercetătorii. Iar pe cei care interesează subiectul, informez că există un studiu excelent făcut de comisie în legătură cu uh, pe situația pensiilor pentru cercetătorii europeni. Un studiu din 2010 întocmit de EWIT. Cred că trebuie să încercăm să avansăm și de aceea cred că domnul comisar are dreptate atunci când ridic această problemă. Pe lângă asta, mi s-a pus întrebarea. Eu sunt conștient că nu e ușor să răspunzi. Deci am fost întrebat cum să soluționăm problema viitorului pensiilor. Foarte greu să răspunzi la așa ceva. Deci eu întotdeauna am spus uh, că, în primul rând, există o problemă de redresare economică și de finanțe publice. Fie că ne place sau nu, finanțarea gestiunii globale a securității sociale e unul din elementele cheie pentru finanțarea pensiilor. Și bineînțeles, când trecem printr-o criză economică, și colega mea care se ocupă de asta, de gestiunea globală. Deci știm că situația e foarte dificilă. Și de, de fiecare dată când reușim să reangajăm un șomer, deci dacă e să calculi, asta, calculezi, asta costă 18.000 de euro. Deci să dai un loc de muncă unui șomer, 18.000 de euro pe an. Deci gândiți-vă, trăim printr-o, într-o perioadă de criză, avem probleme globale cu securitatea publică. Deci noi cerem 20 uh, de miliarde pentru a finanța pensiile. Asta e în cazul Belgiei. Deci într-o țară mică mm, ca Belgia, așa stau lucrurile cu finanțele publice. Deci acești 18.000 de euro sunt înscriși direct la buget. Deci cum trebuie să abordăm lucrurile? În primul rând, da, trebuie să calculăm, să vedem uh, și pe lângă asta, ce mai constatăm? În Belgia vârsta de pensionare e de 65 de ani. 65 de ani oficial. Însă mulți pleacă la 60 de ani pe scurt. Așa se întâmplă, asta e realitatea în țara noastră. Bineînțeles, asta ridică o problemă foarte mare. Deci, noi apărăm ideea de a menține vârsta de pensionare la 65 de ani. Însă ceea ce am dori e ca oamenii să nu se pensioneze la 60 uh, de ani, să rămână activ puțin mai mult. Ideal, și aici vă spun ce cred despre îmbătrânirea populației, ideal ar fi să se mai uh, mențină activ 2 sau 3 ani. Însă, cum să reușim așa ceva? Bineînțeles, am înțeles, am încercat uh, să-i stimulăm. Le-am spus, uitați-vă, dacă nu vă pensionați uh, la 60, ci la 61, crește puțin pensia. Dacă vă pensionați la 62 de ani, încă puțin. Deci am încercat să le oferim stimulente. Reușita, nu aș spune că e clară, e așa și așa. Eu unul sunt pentru astfel de stimulente, deoarece dacă stimulentele nu dau rezultate, atunci va trebui să reveniți la sisteme cum ar fi uh, uh, pensionările anticipate. Munca la 50 de ani. Cum vreți să câștigăm un an, doi ani, trei ani pentru cei care au 60 de ani, dacă avem și oameni care se pensionează la 50 de ani. Deci în Belgia ar trebui să discutăm foarte serios despre pensionările anticipate. Deci nu știu cum vom soluționa asta în Belgia și sunt conștient că există greutăți și în alte țări, asta e clar. Sunt conștient de asta. E o problemă foarte importantă și va trebui să revenim asupra ei. Și vă voi spune că nu ai cum să menții aceleași pensii, să menții aceleași cotizații cu o populație care îmbătrânește din ce în ce mai mult. Cred că suntem cu toții conștienți de asta și trebuie să găsim un echilibru. Vă mulțumesc pentru atenție. Oui, ben je voudrais remercier les, les différents intervenants. Euh, je pense que de manière générale, on sent qu'il y a Aș dori să mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate. Doamnă președinte, cred că Parlamentul European este de acord că trebuie să sprijinim politicile prioritare ale președinției belgiene, um, inclusiv uh, persoanele cu uh, politicile privind persoanele cu handicap și uh, locurile de muncă precare. În ceea ce privește persoanele cu handicap, în primul rând avem de-a face cu ratificarea Convenției ONU și, uh, bineînțeles, a fost între... a... și a existat întrebarea cu privire la lobby-ul pe lângă statele membre. Nu se pune problema de lobby. Trebuie să arătăm, în schimb, că este vorba de un pas înainte extraordinar de important și uh, un pas care ne arată cum societățile se schimbă, cum atitudinea față de persoane cu handicap se schimbă. La conferința din noiembrie vom face schimb de bune practici și vom încerca să atingem același nivel în toate statele membre, nu numai prin ratificarea convenției, pentru că ratificarea convenției este numai începutul uh, la Saragossa a avut loc o uh, reuniune, o conferință și am spus că există două categorii de state, cele care au ratificat și trebuie să se gândească cum implementează uh, convenția, iar apoi există state care trebuie să se gândească la cum să ratifice și să ratifice. Mai se mai pune problema și problema și uh, a ratificării europene și uh, codul de conduită pe care îl putem elabora la nivel european și, bineînțeles, apoi este vorba de autoritățile publice la nivel uh, local, accesibilitatea autobuzelor, clădirilor publice, uh, echipament sportiv și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie să fie accesibile indiferent de uh, handicapul unei persoane. Încercăm să căutăm noi abordări în sectorul public. Iar acum, în ceea ce privește sărăcia, este un, com- un fenomen complex. Cu toții suntem conștienți că nu există o baghetă magică cu care am putea să rezolvăm toate problemele. Avem nevoie de ținte cuantificate, o reducere de 20 de milioane. Am decis asta pe 17 iunie la Consiliu. Uh, Vrem să fim mai îndrăzneți, să obținem mai mult, dar trebuie să și uh, urmărim și să urmăm deciziile luate de alte inițiative. Nu vreau să continui pentru foarte mult timp. Uh, aș putea să spun foarte multe. Uh, mulți dintre noastre s-au referit la problema sărăciei uh, în rândul copiilor. A avut loc o, va avea loc o conferință în 2-3 septembrie și vrem să avem recomandări pentru sărăcia în rândul copiilor pe baza drepturilor copiilor și a unei abordări pe mai multe niveluri. Este vorba de acces la educație, la informație, dar și locuințe, sănătate și așa mai departe. Vom avea unele recomandări până la finalul președinției și am vrea să avem și un acord cu privire la venitul minim. Ați fost concis, nu a durat foarte mult intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor, vă urăm mult succes uh, pe perioada președinției uh, belgiene. Știm că este un moment uh, foarte interesant pentru că putem și pentru țările care dețin președinția, este un moment foarte important pentru că pot să-și promoveze prioritățile. Vă mulțumesc foarte mult! Chers collègues, je vous propose... Euh, Stimați colegi, vă propun să trecem imediat la punctul 9 de pe ordinea noastră de zi și să începem cu votul raportului colegului nostru Ceaba Eri, care nu a venit încă. Domnule Eri, unde sunteți? Nu pot să încep votul raportului dumneavoastră fără să fiți prezent. Bun, deci vom vota raportul domnului Ori cu privire la orientările pentru politicile de ocupare a forțele, forței de muncă ale statelor membre. Avem și două avize emise de Comisia pentru Ocupare și, pentru, și de Comisia pentru Drepturile Femeilor. Am să vă rog să suspendați conversațiile individuale. Articolul 2, compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. După articolul 2, articolul 2A, cu un amendament 134 al doamnei Turunan. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 133 a doamnei Steinrück. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 136 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 135 al doamnei Plum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Linia directoare 7. Amendamentul de compromis L. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm paragraful 9 al Comisiei FAM ca o adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La linia directoare 7, în continuare, compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, este adoptat. Așadar, Trecem la amendamentul 142 al doamnei Turunan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis N. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis O, la cel de-al doilea aliniat al uh, orientării 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem mai degrab, mai departe, la aliniatul 10 din partea Comisiei FAN. Uh, cine este pentru? La pagina 9. Așadar, la pagina 9 votăm anexa la orientarea 7, la aliniatul 2, aliniatul 10 al avizului Comisiei FAM, cine este pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar vom testa. Dacă toată lumea are uh, cardurile de vot, vom uh, vota electronic. A votat toată lumea? Are toată lumea cartul de vot, cartela de vot? Ce situație extraordinară. Votul este închis. 20 la 27 se mult clar respins. La orientarea 8, cu privire la titlu, amendamentul 229, nu trebuie să-l votăm, Însă revenim la linia directoare 7, nu știu de ce, spune doamna președinte, și votăm uh, aliniatul 183. Cine este pentru? Împotrivă. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este adoptat. 185 este retras. Votăm așadar amendamentul de compromis P la aliniatul 3 orientării 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Este adoptat. Votăm așadar amendamentul 201 retras, 203, votăm 203, al doamnei Steinrück și Gönz. Cine este pentru? Împotrivă, adoptat. 204. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 12 din avizul Comisiei FAM. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem așadar la compromisul cu Compromisul Q? Nu, trebuie să votăm uh, amendamentul 214. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem acum la amendamentul 215, pentru că numărul 17 a fost retras. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 216, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat, dar să verificăm. 216 așadar, votul este deschis. A votat toată lumea? Se închide votul. 27 la 22 se adoptă. 217 este compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este adoptat. Amendamentul 218 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La orientarea cu numărul 8, compromisul Q, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la aliniatul 2 al orientării 8, la amendamentul de compromis R. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Votăm. Mă scuzați, spune doamna președinte, și vă mulțumesc pentru vigilență. Votăm o adăugire Uh, aliniatul 25 al Comisiei Econ. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem acum la compromisul R. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, este adoptat. După aliniatul 2 al uh, orientării 8, trecem la Amendamentul 248 al doamnei Steinrück și a domnului Christensen. Cine este pentru, împotriva, abține, adoptat. Amendamentul 21 este caduc, 242 și 44 și 45 au fost uh, retrase. Amendamentele următoare sunt caduce pentru că sunt acoperite de către compromis Ajungem la 251 al doamnei Turnan. Cine este pentru, împotrivă, cred că este respins, dar să verificăm. Așadar, 251. A votat toată lumea, se închide votul. 21 la 28 este într-adevăr respins. 252 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 al domnului Sercas. Cine este pentru? E compatibil, domnule raportor. Cine este împot pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 254 în aceleași condiții. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 218 a fost adoptat. 24 este caduc, la fel ca și 265 și 266 și 267 și 28 din partea Comisiei Econ. Trecem așadar la, la amendamentul 268 al domnului Eri. Cine este pentru? Împotrivă abțineri și vom verifica, dar cred că este adoptat. Verificăm 268 din partea raportorului. Se deschide votul. S-a închis votul. 23 la 26 este respins. 269 al doamnei Steinrück și, al, și alții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri este adoptat. 270 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Să verificăm totuși. Verificăm 270. Toată lumea a votat, se închide votul, 25 la 21. Ați avut dreptate să cereți verificarea. Este adoptat. De fapt, asta și spusesem, spune doamna președinte. 25 este retras. Votăm compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este adoptat. Și facem așadar la amendamentul 271 al domnului Thomas Mann, care poate fi votat ca o adăugire. Este la mijlocul paginii 20. Acolo îl găsiți. Am zis uh, Thomas Mann. Uh, iată, introduc uh, marea, marea coaliție între cei doi uh, Thomas. Este de fapt vorba de uh, amendamentul domnului Thomas Handel, a doamnei Timăr și a domnului Le Iaric. Așadar, amendamentul 271. Și vă indic că raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Acum votăm aliniatul 29 din partea Comisiei Econ. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm aliniatul 29 al Comisiei Econ. A votat toată lumea. S-a închis votul. sunt drăguță. Haideți, reluăm votul. E de acord toată lumea cu privire la vot? A votat toată lumea? Coordonatorii, vă rog să dați bine indicațiile de vot. Văd că mai există ezitări. A votat toată lumea? N-am votat eu, spune doamna președinte. Deci a votat toată lumea. 26 la 22 se adoptă. Aliniatul 20 din partea Comisiei FAM ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 291 al doamnei Plum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 293 al doamnei Turunan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 294. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la considerentul 1, amendamentul 28 al domnului Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. aliniatul 1 din partea Comisiei FAM, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Considerentul 2, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 al doamnei Steinrück, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 2 din partea Comisiei FAM, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 3 din partea Comisiei FAM, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 4, amendamentul 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 al doamnei Figueiredo, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 al doamnei Rapti, Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, um, amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, la uh, considerentul 5, amendamentul 40. Votul se deschide. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 31-14, c'est clairement adopté. 31 la 14 este adoptat. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. votons l'amendement 43. Votăm amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Reîncepem. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Compromisul de la considerentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 4 din partea Comisiei Econ. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. La uh, considerentul 8, compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la aliniatul 4 din partea Comisiei FAM. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 al doamnei Turunen și Cornelisen. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 6 din partea Comisiei Econ. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 6 din partea Comisiei FAM. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 77, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm totuși. 77. Votul e deschis, a votat toată lumea, se închide votul, 27 la 21 se adoptă. Trecem la amendamentul 78, același autor, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerentul 11, amendamentul de compromis I. Domnule raportor, vă rog, aveți cuvântul. Elnök asszony, egy nyelvi korrekció lenne, egy másodperc, csak keresem itt a, a szöveget. Tehát a, az mindössze nyelvi... Ö, ö... Mulțumesc, caut textul. Combate, fights against. Deci după cuvântul fights ar trebui să adăugăm cuvântul against. Fights against segmentation luptă împotriva segmentării. Aceasta este propunerea mea pentru ca textul să fie mai clar, iar colegii noștri liberali au cerut această adăugire lingvistică. Fight against. Fight against. Uh, fighting against. Alors, c'est donc dans la dernière partie de... În ultima parte a amendamentului de compromis, al nouălea rând înainte de sfârșit, rising job quality and gender equality, fighting against segmentation by providing security workers. Mie mi se pare că e un amendament uh, lingvistic de formulare, deci nu cred că avem cum să ne opunem unui astfel de amendament oral. Supunem deci la vot amendamentul de compromis I modificat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 100 a doamnei Turinen și a doamnei Cornelisen ca adăugire pentru, potrivă, abțineri, respins. Alineatul 7, avizul uh, FAM, pentru, împotriva, abțineri, respins. Considerentul 11, amendamentul compromis U, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D pentru amendamentul 106 de eliminare pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 107 al doamnei Omen Reuten pentru împotriva abțineri se adoptă. Mi se spune că 108 al domnului Pupachis e compatibil pentru împotriva abțineri se adoptă. Am alinatul 12 de la Icon e compatibil pentru, împotrivă. Nu mai votați, văd că. Alinatul 12, amendamentul Econ 12, pentru, împotrivă. Abțineri. Acest aliniat se adoptă. Amendamentul 110 a fost retras. Trecem la considerentul 13, compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Alors, euh, euh, non, nous en venons donc à la, au paragraphe 14. Alinatul 14, Comisia Econ. Nu, e caduc. Il tombe puisque le 114 est... Je pas, le 114. Bun, allez, on va voter le 14 de la Commission économique et monétaire. Dăm 114, uh, uh, avizul Econ. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După consentul 13, compromisul T, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După considerentul 13, 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 compatibil pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După 13, amendamentul 117, doamna Turunen și Cornelisen pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul 14, 120 al doamnei, domnului Thomas Mann, domnului Leriaric, iar noi Thomas Mann, mă scuza, de fiecare dată greșesc. Thomas Handel, mă iertați. Thomas Handel, deci pentru, împotrivă, abțineri. 120 respins. 121, domnul Carmnoc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După Constantul 14, 123 al doamnei Blinkeviciute pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 15, 124, domnul Pupachis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 compatibil, îl votăm al domnului Handel pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 16, amendamentul 127 al doamnei Costa pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 al domnului Handel pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 domnul Pachis pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul 17, alineatul 19 de la icon pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 1730, domnul Handel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la votul final. Deci vă propun un vot electronic asupra întregului proiect de raport. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Putut vota cu toții? Cineva n-a votat. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri. Vom vota acum propunerea legislativă în aceleași condiții. Vot electronic. S-a deschis votul. Tout a pu Ați votat cu toții? Ceaba, nu dorești să votez? S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, același vot, deci cred că îl putem felicita pe raportor. Nous offrons au vote du rapport d'initiative. Vot acum raportul de inițiativă al doamnei Elisabeth Schröter privind uh, dezvoltarea potențialului de angajare a unei noi economii durabile. Am fost uh, sesizați uh, prin 5 avize de la Comisia Econ, Envi, FAM, ITRE și Regi. În ceea ce privește titlul înaintea alineatului 1, amendamentul 22 al doamnei Isaia, îl supun la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. înainte de alineatul 1. Alineatul 3 de la Envy pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 tot de la Envy pentru. Vom verifica. Haideți să verificăm alineatul 3 de la Comisia Envy pentru. Mă scuza, s-a deschis, deschis votul. Ați putut vota? Le vote est clos. Închis votul. 26 pour, 20... 26 pentru, 22 împotrivă. Aveți dreptate. Se adoptă. Alineatul 1 de la Envy pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 11 de la Regii pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2 de la Econ Haideți să verificăm uh, alineatul 11 de la Regis. S-a deschis votul. Tout le monde votul pu voter cu toții, s-a închis votul. 27 de voturi pentru 20 împotrivă. Se adoptă. 2 de la Econ. E caduc. Supunem la vot la aliniatul 1 compromisul D pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează după alineatul 1, alineatul 5 de la Envi pentru, împotrivă, abțineri, respins. Econ 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Envi 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 1 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 33 al domnului Thomas Mann. Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Econ 11 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. La alineatul 2, compromisul E pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis BB pentru? Împotrivă Haideți să verificăm. Amendamentul de compromis BB. Tout le a Ați votat cu toții? S-a închis votul. 20 pentru 26 împotrivă. Amendamentul de compromis. E, nu știu dacă era un amendament de compromis cu adevărat, deci nu se adoptă. Alineatul 2, 25 pentru, împotrivă. Deci 25, amendamentul 25 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 3, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 3, cea a doua parte a alineatului 6 de la Comisia ENVI. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 3, 21 de la ITRE pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 de la Envy pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Envy 8. Vot ouvert. S-a deschis votul. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 21 pentru, 25 împotrivă, respins. Envy 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envy 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 Envy pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adoptat, mă scuzați. Alineatul 4, compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2 de la Envy pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envy 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envy 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 38 al doamnei Esaia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă dar haideți să verificăm amendamentul 38. Le vot est ouvert. S-a deschis votul la 38. Tout le monde a pu voter. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 26 pentru 19 împotrivă. Două abțineri. Se adoptă clar. 39 al domnului Ludvigson pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 a fost retras. Supunem deci la vot amendamentul de compromis H la alineatul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 14 de la regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 6, prima parte a alineatului 12 de la Envi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6, 44 al domnului Thomas Mann pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deoarece am adoptat compromisul I, vom vota acum alineatul 8 al Comisiei Econ, însă acesta va fi deplasat. Deci votăm Econ 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alineatul 8, amendamentul de compromis J pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm prin vot electronic compromisul G. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea. Compromisul J. S-a închis votul. 26 pentru, 20 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. După alineatul 8, ajungem la alineatul 2 de la Comisia Regii pentru, împotrivă, nu mai votați. Deci, alineatul 2 de la Comisia Regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 21. Nu știu cum de a ajuns aici. Amendamentul 108 al domnului Pupakis cu amendament oral care constă în a introduce within existing programs. Pentru, împotrivă, abțineri. Acest amendament modificat este adoptat. 21. Amendamentul 108 al domnului Pupachis. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 8. Regii 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. ITRE 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. ITRE 23. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. ENVI 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 10 al Comisiei Cone, con 10, deci pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Envi 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 envi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 al doamnei Plumb pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 9, compromisul K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 9, alineatul 4 de la I3, I3 4, deci pentru, împotrivă, abțineri, se verificăm. Alineatul 4 al Comisiei I3. On pivote. Ați votat? S-a închis votul. 38 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Se adoptă în mod clar. ITRE 5, care poate fi considerat ca o adăugire la ceea ce am votat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treisprezece regii pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 al doamnei Isaia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 același autor pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă haideți să verificăm prin vot electronic amendamentul 53. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ați votat cu toții, s închis votul. 26 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Avem un amendament oral al raportorului pentru a propune un nou titlu. Job Potential for Women and Men in the New Sustainable Economy. Nu vă opuneți acest amendament oral, supun la vot pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar să verificăm. Um, tout le a pu voter, le vote est clos. Vota cu toții, s-a închis votul. 25 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Deci e un amendament oral. Deci dacă vă opuneați uh, amendamentului oral, deci ca acesta să nu fie supus la vot, deci a, puteți câștiga direct alineatul 1 pentru de la Comisia FAM 1 împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul A de la Comisia FAM pentru adăugire. Deci e o adăugire la o parte din acest aliniat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4 de la FAM pentru, Împotriva abțineri se adoptă. La alineatul 10, compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 10, uh, FAM 8 pentru împotriva abțineri respins. 19, tot FAM pentru împotriva abțineri respins. 20, tot FAM pentru împotriva abțineri respins. 6. Tot de la FAM pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9. FAM pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11. Aceeași comisie pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14. Tot FAM pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113. Domnul Ludvingson. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La titlu. E caduc sau nu? Șaizeci și patru al doamnei Isaia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica. Tu le monde a Ați votat? S-a închis votul. 23 pentru, 24 împotrivă, respins. Paragraf 11, un amendament compromis. Alineatul 11, compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 12, compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la deci după alineatul 12, alineatul 24 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 12, amendamentul de compromis O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 13. 77 de eliminare pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 a domnului Sterx pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 14, amendamentul de compromis P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 27, amendamentul 136 al domnului Pupachis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 16, compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1275 al domnului Pupachis. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Alineatul 17, amendamentul 92 al doamnei Crețu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 17, 93 amendamentul. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să-l verificăm, amendamentul 93. Văd că nu prea mai votați, dragi colegi. Tu mă monde a pu le vote clou. clos. Da, cu toții s-a închis votul. 27 pentru, 20 împotrivă. Este adoptat. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3. Nu ar trebui să vă dau indicațiile, deoarece văd că nu prea corespund. 35, amendamentul 35 al domnului Pupachis, pentru. Cu amendament oral. In corporation with. Je mets au Supun la vot amendamentul 35 cu acest amendament oral. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 11, itre, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, două amendamente de eliminare care au fost retrase, supun la vot compromisul T, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nous en venons au paragraphe 19. Aliniatul 19, amendamentul de compromis U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3 de la Econ pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 20, amendamentul de compromis V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21, amendamentul de compromis W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8 de la regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte a alineatului 1 de la regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 de la regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 al domnului Pupachis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 itre pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 23, compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 127 al domnilor Deli și Shetter, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 al doamnei Crețu poate fi votat drept adăugire, îl supun la vot, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, 120, amendamentul domnului Isaia, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm, 120 al doamnei Esaia. Tu le a Ați votat cu toții? S-a închis votul. 26 pentru 21 împotrivă. S-a adopt. 121 al domnului Pupachis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 25, compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alinatul 25, alinatul Amendamentul, mă 124, doamna Gruni și domnul Pupachis, pentru împotriva abțineri se adoptă. 127, domnul Pupachis, pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 23 de la Envi, pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 26, compromisul AA, pentru se adoptă. Nous en venons. Ajungem acum la amendamentul 135 al domnului Pupakis cu amendament oral care înlocuiește green prin sustainable pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Urmează alinatul 22 de la Evi pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Ajungem acum la referiri. 1. După referirea 1, amendamentul 1 al doamnei Schroter. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 de la Comisia ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Doamna Isaia, de eliminare a, a referirii 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, să verificăm amendamentul 4 al doamnei Esaia. S-a deschis votul. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 25 pentru, 22 de voturi împotrivă. Văd că PP-ul se cam înșală. Eu mă îi încurc pe cei doi Thomas. Vă rog să nu vă obișnuiți cu asta de două ori într-o singură ședință. Deci la 3 nu mai verificăm. La 3 era clar. Votăm amendamentul 4 al doamnei Esaia. Deci nu mai începeți. O să mă corectați în plenară. O să-l corectați votul în plenară. Deci amendamentul 4 al doamnei plen- uh, Esaia. Începe votul din nou. Ați votat, s-a închis votul. 26 pentru, 21 împotrivă, e adoptat. 5 al doamnei Esaia pentru. Ce mai e, doamne Esaia? Putem verifica amendamentul 3 îl veți corecta în plenară. Am verificat de două ori. Eu am cerut o verificare. Ba nu, nu o să o fac. Gata, s-a terminat. Amendamentul 5 al doamnei Saia pentru Cinci. Doamna Isaia pentru. Împotrivă. Să verificăm. Tout le monde a pu voter? Votat. 26 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 26 al doamnei Saia pentru, 6, mă scuzați, al doamnei Saia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 1 a Comisiei ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 3, aceeași comisie pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 7 din partea raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la considerente. La considerente UB, amendamentul 8 al doamnei Steinrock pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considentul C, amendamentul nou al doamnei Isaia cu amendament oral pentru a înlocui... Copenhagen... Acord? Or agreement. Se acord? Acord sau agreement ar trebui să fie în engleză? Așa spune limba engleză? Deci nu, pentru, împotrivă, abțineri,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 Alineatul 4 al Comisiei Regii. Amendamente orale de natură lingvistică pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul de amendamentul 10. Oman Reuten pentru. Împotrivă. Abțineri, haideți să verificăm. Amendamentul 10 al domnului Oman Reuten. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. se vote 25 pentru, 22 împotrivă. Se adoptă alineatul de la B de la I3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La considerentul E, compromisul, haideți să verificăm, I3B. Tout le monde a pu voter Nous votons le paragraphe B. Votăm alineatul B al Comisiei ITRE. Raportorul se opune. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 26 pentru, 18 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Considerentul E, amendamentul de compromis A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă vă schimbați părerea, treaba voastră. Se duc, eu cred că era adoptat. Alors, tout le monde a pu voter, le vote est clos. 28 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Ajungem deci la alineatul 10 al Comisiei I, recita, uh, considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 a fost retras. Supunem la vot compromisul B la considerentul F. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. După considerentul F, Con 15, amendament oral ca cel din înainte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul uh, F, amendamentul 17 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul B de la FAM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul G, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După considerentul G, alineatul F de la FAM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C de la FAM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul Alina D de la FAM pentru împotriva abțineri se adoptă, E de la FAM pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 al doamnei Crețu pentru împotriva abțineri se adoptă. Supun la vot întreg textul, vot electronic, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. S-a închis votul. 43 pentru, o persoană a votat împotrivă și 3 s-au abținut. Felicitări doamnei raportor. Et nous en venons au dernier vote de... Ajungem acum la ultimul vot din această dimineață, avizul domnului Thomas Handel privind lucrătoarele în situație precară. Alineatul 1, amendamentul de eliminare 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 13 al domnului Ronsuli pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamne Harkin, pot să cer vot uh, pe părți la amendamentul 14, cam târziu. Vă opuneți uh, la această cerere a grupului liberal de a vota separat amendamentul 14? Citesc amendamentul. Amendment reads, calls on the Commission. Solicităm Comisiei și statelor membre să plănuiască și să implementeze măsuri menite a oferi oportunități de studiu pentru tinerele femei. Este vorba de un accent care să cadă pe femeile care și fetele emigrante. Cer un vot pe, plăți, pe părți în acest moment după nașterea unui copil, femeia trebuie să fie încurajată să se întoarcă pe piața forței de muncă. Grupul Liberal cere deci un vot pe părți după cuvintele tinere femei uh, provenind din rândurile imigrației. Deci prima parte la amendamentul 14 până la aceste tinere femei. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot restul textului subliniază între altele că femeile care au încetat să lucreze din cauza nașterii unui copil sunt uh, încurajate să reiau activitate profesională. Deci cine votează pentru cea a doua parte? Alors, Moi, je serais socialiste, je voterais pour, hein, mais... dacă aș fi socialist, aș vota pentru, <laughs> spune președinta. Nu e pentru cea de-a doua parte? Împotrivă? Cine se abține? Haideți să verificăm prin vot electronic. Eu nu votez. Thank you. What? It's forcing me to go back to work after Yeah, but no and after maternity leave. choice. <laughs> bon. Alors, le vote est clos. Închis votul. 16 pentru 11 împotrivă, 19 abțineri. Câștigă cei care se abțin. Asta, asta înseamnă totuși că se adoptă cea de-a doua parte după o anumită confuzie. Alineatul 2, amendament de eliminare al doamnei Girling. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Ajungem acum la amendamentul 116 pentru 16, mă scuzați, pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Alinatul 2, amendamentul 17 al doamnei Plumb, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 18, aceeași autoare, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Alineatul 3, compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. GUE cere să votăm o adăugire GUE. Deci cere să votăm drept adăugire amendamentul 23 care ar fi considerat ca nefiind acoperit de compromisul A. Deci cred că domnul uh, autor uh, este de acord cu această interpretare, nu? Nu vă opuneți. Noi votăm amendamentul 23 ca adăugire la compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 3, amendamentul 24, doamna Omen Reuter pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, 25, doamna Gerling, amendamente eliminare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26, doamna Cornelisen pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, 27, doamna Plumb pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, doamna Cornelisen pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 29 al doamnei Iotova. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 al doamnei Plumb. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31 doamna Plumb. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 6. Compromisul B pentru împotriva abținerii se adoptă. Alineatul 7, două amendamente, trei amendamente de eliminare, 38, 39, 40 în grup pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 44 al domnului Man, care a fost retras. Mergem direct la alineatul 8, amendamentul 45, 46, 47 identice de eliminare, le supun la vot pentru, Împotrivă. Abțineri. Respinse. Verificăm, da. 45, 46, 47. 45, 46, 47. S-a deschis votul. Tu le monde a pu voter, le s-a închis votul. 27 pentru, 20 împotrivă. Sunt adoptate clar. Alineatul 8, amendamentul 49 al domnului Cacin pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, amendamentul 50 al doamnei Iotova pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, amendamentul de compromis C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul A, amendamentul 3 al doamnei Cornelisen pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul de compromis D pentru, prezentat de 5 grupuri politice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, întotdeauna, amendamentul 6, doamna Ronzuli, amendament oral, nu ne opunem amendamentului oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, doamna Ronțuli, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Haideți să verificăm amendamentul 7. Tu mă n a pivotat, le vote est clos. S-a închis votul. 26 pentru 21 împotrivă. Vă jur că se vedea clar că e adoptat de la bun început. Ei bine, nu jurăm, nu e bine. Se adoptă. 8 al doamnei Iotova pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 9. Doamna Iotova pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10. Doamna Iotova pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem acum la votul final. Uh, proiectul de aviz al domnului Handel. Vot electronic. Supun uh, proiectul de aviz la vot. S-a deschis votul. Tu m a pu vota Ați votat cu toții. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Îl felicităm pe domnul raportor. Monsieur Thomas Mann. Domnul Thomas Mann. Ah, mă scuzați, Hende. Ne vedem, dragi colegi, în această după-amiază la ora 3.